because I have a copy of this book. Thank you. Uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen, shall we... Dragi colegi, domnilor și doamnelor, haideți să reluăm discuțiile. Puțin atenție, vă rog. Avem plăcerea să urăm bun venit domnului Silichiotis, ministrul Comerțului, Industriei și Turismului din Cipru. Sigur, este aici pentru a ne prezenta prioritățile președinției cipriote și planul președinției în exercițiu a Consiliului în domeniul politicii comerciale. Cu titlu informativ, aș vrea să-i spun oaspetelui nostru că aceasta este una dintre comisiile Parlamentului cu cea mai încărcată agendă. Suntem uh, printre cei care se ocupă de cele mai importante politici europene. Colegul nostru Peter Stașne și Johannes Casulides, cărora le urez uh, bun venit la întâlnirea noastră. Ne-au însoțit în Cipru, înainte de începerea președinției cipriote a Consiliului și cu această ocazie ne-am întâlnit cu domnul ministru Silichiotis. Aș vrea să mulțumesc în mod Publis, guvernului cipriot și domnului Silicotis personal pentru ospitalitatea de care au dat de vodă față de delegația noastră. Știm care sunt prioritățile, noi care am fost în Cipru, dar acum vrem să îi oferim oaspetelui nostru ocazia să le prezinte public, după care să asculte și propunerile și inițiativele care vin din partea comisiei noastre. Stimate domnule ministru, vă urăm bun venit. Este o mare plăcere. Aveți cuvântul. Stimate domnilor și doamnelor deputați, membri ai Comisiei INTA, doamnelor și domnilor, prezența mea astăzi în Parlamentul European reprezintă vizita la cea de-a patra comisie parlamentară care acoperă subiecte ce țin de portofoliul meu. Prezența mea astăzi aici face parte dintr-o tradiție conform căreia Parlamentul este informat de fiecare președinție cu privire la prioritățile și acțiunile acesteia despre intențiile președinției pentru următoarele șase luni. Dincolo însă de această tradiție, Prezența mea astăzi aici se datorează respectului pe care îl port aceste instituții, și anume Parlamentul European, și rolului pe care acesta îl joacă în consolidarea Uniunii Europene pe scena internațională. De asemenea, sunt aici pentru că Parlamentul ajută la uh, creșterea nivelului de democrație în Europa, este vocea cetățenilor și mesajul central al președinției cipriote este o Europa mai bună, mai ales pentru cetățenii săi. Asigurăm președinția Consiliului într-o perioadă extrem de dificilă, având în vedere criza economică pe care o traversăm. Ca urmare a acestei crize, cetățenii din ce în ce mai mult pun sub semnul întrebării această construcție a integrației europene. Comerțul internațional, fie că îl abordăm dintr-o perspectivă multi- sau bilaterală, joacă un rol esențial, fiindcă este unul dintre pilonii strategici ai relansării economice de care avem cu toții nevoie. și uh, activitățile, acțiunile Consiliului uh, duc lucrurile în această direcție. Uniunea Europeană trebuie să își uh, continuă activitatea de protecție a valorilor universale, a drepturilor omului, democrației, ordinii de drept, dezvoltării durabile aceste principii trebuie să se regăsească în acordurile economice și comerciale pe care le adoptăm atât la nivel bilateral cât și în acțiunile multilaterale. De altfel, această obligație decurge din cadrul strategic și din planul de acțiune pe care tocmai l-am adoptat. Pe durata acestei prime intervenții, foarte pe scurt, intenționez să vă prezint politicile noastre de bază și intențiile noastre pentru următoarele șase luni. Conform hotărârilor luate de trioul președinției, vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi președinților danez și polonez pentru colaborare. Vreau să-i felicit pentru buna gestionare a dosarelor importante de care s-au ocupat. O astfel de activitate, o astfel de reușită n-ar fi fost posibilă fără cooperarea constructivă și fără contribuția esențială a Parlamentului European și în special a Comisiei care se ocupă de comerțul internațional. Să nu uităm însă nici rolul Comisiei Europene. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră. Și acum la subiectul vizitei noastre. În cadrul cooperării euromediteraneene, Considerăm că există condițiile necesare pentru a extinde și pentru a aprofunda relațiile comerciale cu statele din sudul Mediteranei. Dincolo de o accelerare a negocierilor pentru a încheia acorduri sectoriale, ne bazăm pe succesul procedurilor care vor duce foarte repede la negocierea unor acorduri de liber schimb complete cu Iordania, Marocul, și Tunisia. În ceea ce privește acordurile bilaterale acum, toată lumea cred este de acord că acordurile economice și comerciale pe care încercăm să le încheiem cu Canada se vor număra printre cele mai importante acorduri semnate vreodată de Uniunea Europeană. Vorbim despre acorduri de liber schimb, cel mai complex și complet acord de liber schimb din lume dimensiunea sa și multiplele sale capitole deschid multe căi de cooperare între cei doi parteneri și, bineînțeles, avem în vedere și chestiunile care mai rămân să fie soluționate și care sunt generate de regulă de faptul că avem structuri economice diferite și sisteme de reglementare nu întotdeauna convergente. De asemenea, ne bazăm pe bunăvoința și toleranța tuturor celor implicați pentru a ajunge la o soluție, având în vedere că cei doi parteneri și-au luat angajamente să încheie acordul. Singapore. Singaporele este mm, cel mai mare mm, partener comercial al Uniunii Europene din acea parte a lumii. Încercăm să încheiem și cu aceștia un acord de liber schimb. Această țară dă dovadă de bunăvoință și dorește ca lucrurile să se finalizeze într-un mod fericit. Pentru Malaezia, negocierile au avansat, iar în ceea ce privește Vietnamul, uh, va fi următoarea țară din această regiune a Asiei care, cu care vom începe negocierile. În ceea ce privește evoluția negocierilor cu India. India, o țară cu o rată de creștere foarte mare, oferă niște oportunități foarte mari companiilor europene în domeniul serviciilor, investițiilor și achizițiilor publice. Vom face tot ce ne stă în putere în negocierile cu India pentru ca acest dosar să evolueze și pentru a putea ajunge la un acord echilibrat. Pentru ca acest lucru să se înfăptuiască, trebuie să existe voință politică de ambele părți, ceea ce deocamdată nu pare să se întâmple. Din păcate, negocierile cu țările Mercosur după reluarea acestora s-au izbit de niște probleme destul de grave, mai ales în urma creșterii consistente din partea Argentiei a măsurilor protecționiste aplicate împotriva companiilor europene. Eforturile noastre vor trebui să continue și chiar să se intensifice pentru eliminarea acestor măsuri pentru ca apoi să putem relua negocierile într-un climat constructiv care să permită îndreptarea treptată a barierelor acestea protecționiste. În cadrul parteneriatului cu vecinii din Est, vom continua negocierile cu Armenia, Moldova și Georgia. Sperăm ca în viitorul apropiat acestea să poată fi finalizate. Uniunea Europeană trebuie să continue să joace un rol activ în lupta împotriva sărăciei și în uh, ajuta, ajutoarele oferite țărilor mai puțin dezvoltate. Există un dublu obiectiv. Pe de o parte, integrarea progresivă a acestor state în comerțul mondial și, pe de altă parte, consolidarea nivelului lor de competitivitate prin intermediul unor acorduri comerciale. Prin urmare, negocierile trebuie să fie accelerate pentru a putea încheia acorduri de parteneriat cu țările ACP. Intenția noastră este să înregistrăm progrese care să permită încheierea de parteneriate cu mai multe țări ACP. Știți cu toții că studiul de identificare de informații uh, pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Japonia s-a încheiat. Domnul de Gucht, comisarul pentru comerț, la întâlnirea ultimului Consiliu de Ministri ai Comerțului a anunțat statelor membre că există la nivelul Comisiei intenția de a solicita de la Consiliu un mandat pentru lansarea negocierilor care să permită încheierea unui astfel de acord. Noi ne vom, jura, ne vom juca rolul de mediator pentru a facilita cel mai bun rezultat posibil care să reflecte disponibilitatea statelor membre și a Uniunii Europene. Ceea ce mă duce la următorul partener important, Statele Unite ale Americii. Trebuie să ne continuăm și aici eforturile pentru a îmbunătăți toate genurile de coordonare care s-ar putea dovedi avantajoase pentru partenerii de pe ambele, de ambele părți ale Atlanticului. Principalul obiectiv în aceste negocieri este să facilităm ocuparea forței de muncă și să stimulăm creșterea economică. Și după părerea mea, asta ilustrează faptul că mai rămân încă multe căi de explorat în negocierile cu Statele Unite ale Americii. În acest cadru vom aștepta rezultatele grupului de lucru, după care putem uh, iniția negocierile pentru a ajunge la un acord de liber schimb cu Statele Unite. În ceea ce privește China acum, avem perspective comerciale considerabile din partea acestui stat și se pare că încetul cu încetul se conturează un, o atmosferă destul de bună și că putem lansa negocieri în vederea unui acord autonom privind investițiile. Abordarea multilaterală în cadrul OMC poate să contribuie cu o nouă dimensiune la acest posibil acord atât pentru relațiile comerciale multilaterale, cât și pentru cele bilaterale. Trebuie să creăm un climat uh, stimulant în acest semestru pentru a putea relansa runda Doha în 2013 cu măsuri de facilitare a operațiunilor comerciale la nivelul țărilor în curs de dezvoltare, precum și uh, îmbunătățirea sau ameliorarea Uh, situațiilor de conflict. Există o serie de propuneri legislative, cum ar fi clauzele de garanții bilaterale pentru acordurile de asociere încheiate între Uniunea Europeană și Afri- țările din America Centrală, precum și acordurile de liber schimb cu Columbia, Peru Președinția cipriotă intenționează ca aceste dosare să fie duse mai departe, cu atât mai mult cu cât uh, în cadrul Consiliului părerea este unanimă în acest sens. Am discutat cu profesorul Morera și vreau să-i mulțumesc, fiindcă ne-a permis să accelerăm ritmul uh, discuțiilor noastre. Președinția cipriotă a reușit să ducă mai departe acest dosar, care este unul foarte interesant pentru noi. Prin urmare, puteți vedea că lucrurile sunt pe calea cea bună. De asemenea, există și propunerile de regulament Omnibus 1 și 2. Aș vrea să vă spun că la patru ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ar trebui ca procedurile să fie accelerate. Există o serie de probleme care rămân să fie rezolvate și acest lucru este relevant direct pentru dumneavoastră. Noi, la rândul nostru, am încercat să ajungem la un acord cât mai mulțumitor posibil. Obiectivul nostru fiind să ajungem la un uh, acord pe acest regulament înainte de finele anului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau acum la dispoziție pentru posibilele întrebări. Uh, vă mulțumesc, domnule ministru. Înainte să deschid lista vorbitorilor, permiteți-mi să vă spun că președinția Cipriota a început uh, foarte bine. În urmă cu câteva ore s-a, s-a ajuns la un uh, acord pe, pe marginea unei teme foarte sensibile, um, negocierile cu Pakistanul. Acestea au fost foarte avansate deja și în cadrul președinției daneze, însă întotdeauna ultima distanță, ultimii metri sunt foarte greu de parcurs. Drept urmare, doresc să mulțumesc președinției cipriote pentru că a reușit să ajungă la un compromis foarte echilibrat în care a ținut seama și de un, o serie de cereri din partea Parlamentului. În al doilea rând, președinția cipriotă a reușit să convingă Consiliul să accepte un compromis cu Parlamentul European, din nou pe marginea uh, problemei foarte sensibile legate de prevederile de punere în, punere în aplicare a, a uh, prevederilor legate de încheierea unui acord acest lucru este foarte important, mai ales în condițiile în care Parlamentul nu credea că va fi ușor să, să ajungem la o poziție comună vis-a-vis -vis de această problemă. Și pot să vă spun acum că astăzi Consiliul a informat Parlamentul că este pregătit să îndepărteze prevederile con- controversate din acest dosar, tocmai pentru a rezolva punerea în aplicare acestor acorduri. Este un lucru remarcabil pentru o președinție a Consiliului care a reușit să facă acești pași și cred că este foarte corect să recunoaștem aceste realizări. Înțeleg că este o ocazie interesantă pentru o țară de dimensiuni atât de mici să dețină președinția Consiliului pentru prima dată și în aceste condiții ne bucură faptul că ați uh, început atât de bine această perioadă. Vă urez succes și pentru restul președinției. și succes mai ales în acest domeniu al uh, politicilor comerciale. Începem cu coordonatorii. Primul are cuvântul domnul Caspari din partea PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule reprezentant al președinției Consiliului. Doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați uh, făcut-o. Eu aș dori să mă refer la trei teme. În primul rând, în septembrie, Vom vota instrumentele de acces pe piață și cred că în acest context trebuie să exercităm presiunea asupra statelor ACP și chiar dacă data finală a votului va fi 2014, 2015 sau 2016, cred că ar fi frumos dacă am putea exercita puțină presiune asupra partenerilor noștri, pentru că doar așa negocierile pot merge înainte. Deci v-aș mulțumi, pe de altă parte, dacă și Consiliul ar putea să exercite presiune asupra Comisiei, pentru că impresia mea este că Comisia a ezitat în cadrul uh, negocierilor din ultimii ani. Deci cred că dacă pe de o parte se exercită presiuni, pe de altă parte există um, dorința de a ajunge la compromisuri, Uh, ar fi foarte frumos dacă și Consiliul ar sprijini asemenea abordare. Apoi, în al doilea rând, v-ați referit la negocierile cu Mercosur. Indiferent de motivele adevărate sau neadevărate, pe mine mă miră puțin acțiunile guvernelor din Mercosur și mă gândesc mai ales la Brazilia și Argentina și Cred că ar fi foarte bine dacă Consiliul ar, încura- ar încuraja Comisia să se folosească de instrumentele pe care le are la dispoziție în cadrul uh, OMC, pentru că este ilogic. Pe de o parte, există negocieri pentru încheierea unui acord bilateral, pe de altă parte, se iau măsuri care nu pot fi explicate în cadrul OMC. Apoi, în, tot în domeniul uh, negocierilor internaționale. Dumneavoastră v-ați referit la această temă în general și, în general, dacă eu am uh, informațiile corecte, uh, acum se desfășoară 12, mm, o duzină de, de negocieri pentru încheierea diferitelor uh, acorduri. Însă, majoritatea acestor negocieri sunt mai mult sau mai puțin blocate și m-ar bucura dacă, dacă președinția uh, cipriotă împreună cu Comisia Europeană ar putea să elaboreze o listă de priorități. V-ați referit și la negocierile cu Japonia. Cred că nu este în interesul nostru să deschidem negocierile pentru încheierea unui acord de liber schimb al 16 la 17 la asemenea acord Cred că ar fi mult mai bine dacă am stabilit un calendar foarte clar în legătură cu negocierile cu Japonia și eventual ar fi foarte bine dacă ați aștepta avizul și poziția oficială a Parlamentului European în legătură cu aceste negocieri care urmează să se deschidă cu Japonia. Apoi, tot în, uh, în acest domeniu al acordurilor internaționale v-ați referit la Statele Unite ale Americii. Aș dori să vă spun că pe mine mă interesează această temă foarte mult și vă aduc aminte că în anul 2006 deja Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să discute, să negocieze cu partenerii noștri americani despre o piață transatlantică să poartă aceste negocieri până în anul 2015. Au trecut șase ani din 2006, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri, mai avem în fața noastră doar trei ani și um, v-aș mulțumi dacă pentru dumneavoastră aceste negocieri cu Statele Unite ar fi într-adevăr prioritare. Am văzut cu toții în ce direcție s-a dezvoltat economia mondială în ultimii 10-15 ani, cum s-au mutat punctele de uh, de centrele de greutate în uh, economia globală, vedem că uh, statele asiatice încearcă și încearcă noua putere câștigată, ne testează, ca să spun așa, și din acest punct de vedere ar fi foarte important să fim capabili să construim alianțele necesare, context în care alianța transatlantică cred că are o importanță deosebită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul Bernd Lange din partea Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și eu aș dori să mă refer la trei domenii. În primul rând, se pune întrebarea care este orientarea strategică. Uneori am sentimentul că politica comercială este înțeleasă um, doar prin prisma ei și se hotărăsc anumite uh, lucruri care au efecte negative asupra locurilor de muncă din Europa. În urmă cu câteva ore, domnule ministru, am uh, încheiat un acord cu Pakistanul. Este un exemplu din punctul meu de vedere că se iau hotărâri uh, de politică comercială care pun în pericol locurile de muncă din Europa. Um, chiar dacă acestea sunt puse în pericol într-un mod selectiv, pentru că doar unele state sunt afectate. Deci aș dori să vă întreb dacă există orientare strategică din punctul de vedere al politicii comerciale pentru a consolida locurile de muncă din Europa și cum uh, se reflectă o asemenea orientare strategică în priorități. Apoi, un al doilea punct legat de, de primul, Japonia. Ne dorim, în mod sigur, un acord cu Japonia, dar există unele întrebări foarte serioase dacă, în condițiile actuale, uh, un acord poate asigura locurile de muncă din Europa. Și aici se pune întrebarea dacă uh, Consiliul va aștepta poziția Parlamentului uh, până când va hotărâ care este mandatul de negociere și dacă siguranța locurilor de muncă din Europa vor juca un rol central în cadrul negocierilor cu Japonia. Și ajung acum la al treilea domeniu. În prezentarea dumneavoastră V-ați referit la șansele din punct de vedere economic uh, în relațiile cu China. Impresia mea în ultima vreme este că politica comercială a Chinei este mai degrabă orientată înspre o concurență neloială cu întreprinderile europene. Drept urmare, doresc să vă întreb dacă dumneavoastră sau Consiliul în următoarele șase luni uh, veți trage la răspundere guvernul uh, Chinei din punctul de vedere al uh, ajutoarelor de stat um, um, nelegale, de in, a industriei fotovoltaice și așa mai departe, dacă veți ridica problema um, respectării drepturilor de autor. Știți foarte bine că 60% din produsele contrafăcute provin din China și dacă veți pune sub semnul întrebării și politica legată de materiile prime ale guvernului uh, din China. Doresc să știu care va fi poziția Consiliului în acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următorul coordonator, Robert Sturdy, din partea ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, v-ați um, referit la mai multe acorduri de liber schimb care acum sunt discutate. Daniel v-a cerut să aveți niște priorități. Președinția dumneavoastră va dura șase luni și aș dori să vă întreb care vor fi prioritățile dumneavoastră, care acord de liber schimb, care acorduri de liber schimb sunt prioritare pentru dumneavoastră în cadrul președinției. Apoi, al doilea punct, politicile oficiale de comerciale nu pot exista fără niște instrumente de protecție împotriva uh, dumping, unor politici de dumping din partea altor state terțe. Și aș dori să vă întreb care sunt prioritățile dumneavoastră vis-a-vis -vis de modernizare a instrumentelor de protecție comercială a Uniunii Europene. Vă întreb acest lucru pentru că uh, mă ocup de un raport din proprie inițiativă pe care discută tocmai aceste instrumente mm, mod- modernizate. Domnul președinte, Francisca Keller are acum cuvântul. Da, eu înlocuiesc pe coordonatorul nostru. Și dacă este să ne luăm după numărul, uh, numărul uh, membrilor grupurilor politice, cred că verzii sunt mai numeroși decât uh, conservatorii și reformiștii din Europa. Doar am dorit să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Eu aș avea mai multe întrebări și Uh, aș dori să știu ce învățăminte a tras Consiliul în urma înfrângerii pe marginea acordului ACTA, uh, atât din punct de vedere al conținutului și al procedurilor. Deci, ce învățăminte ați tras în urma acestei situații? Apoi, s-a amintit deja Mercosur și aș dori să vă întreb dacă ne puteți confirma uh, faptul, mai ales în această situație neclară cu Paraguayul, care cu care au fost uh, suspendate negocierile. Pe de altă parte, Venezuela tocmai uh, s-a alăturat Mercosur cu, și aș dori să știu dacă și Venezuela va face parte din negocierile purtate sau nu. Și apoi, Ciprul, desigur, se află într-o situație specială. Există un, um, un comerț intern trecând uh, de această linie verde între uh, sudul și nordul uh, Republicii Cipru. Există și probleme legate de barierele netarifare și dumneavoastră a spus că vă interesează întotdeauna ceea ce este mai bine pentru cetățeni și cred că este în interesul cetățenilor Republicii Cipru din Nord să profită și ei de beneficiile schimburilor uh, comerciale. Deci aș dori să vă întreb dacă veți susține schimburi comerciale directe cu uh, partea de nord a, a Ciprului. Vă mulțumesc. Domnul Murphy are cuvântul? Nu, domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și uh, ministrului pentru remarcile introductive. Uh, ne-ați prezentat o listă impresionantă de acorduri de liber schimb și de acorduri de relații bilaterale. Aș dori să mă refer și eu la trei probleme, așa cum au făcut și alți colegi, probleme care mie mi se par foarte interesante. În primul rând, v-ați referit la necesitatea de a consolida abordarea multilaterală pentru viitoarea politică comercială a Uniunii Europene și nu pot decât să fiu de acord cu asemenea abordare. Drept urmare, aș dori să vă întreb dacă aveți planuri concrete pentru a progresa în cadrul uh, rundei Doha Um, anul trecut a avut loc cea de-a șaptea întâlnire ministerială la Geneva. Și în cadrul președinției dumneavoastră va avea loc și o adunare parlamentară și aș dori să vă întreb care sunt lucrurile prioritare pentru, pentru Consiliu, pentru că Parlamentul cred că va sprijini din acest punct de vedere și ajung acum la a doua întrebare, Parlamentul și Consiliul sunt colegiuitori. Și aș dori să subliniez că problema stabilirii unui mandat pentru negocieri ar trebui discutată dintr-o fază cât mai timpurie între cei doi colegiuitori. Este evident că mandatul este hotărât de Consiliu. Însă, și Parlamentul trebuie să își spună cuvântul vis-a-vis -vis de direcția în care trebuie dezvoltate, dezvoltate relațiile comerciale cu țările terțe. Dacă acest lucru nu se face, atunci pur și simplu pierdem timpul. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat cu ACTA. Dacă nu înțelegem că schimbările comerciale trebuie să fie în beneficiul cetățenilor europeni și să subliniem acest principiu de la începutul negocierilor, atunci uh, dezamăgim așteptările cetățenilor europeni. Și apoi, v-ați referit la situația țărilor ACP, în care eu trebuie să spun că pentru mine schimburile comerciale multilaterale trebuie să țină seama de interesele tuturor uh, părților implicate. Doresc să vă întreb cum se poate ajunge la o atmosferă în Consiliu care să recunoască acest principiu în relațiile comerciale uh, internaționale. Și acest lucru are un impact asupra negocierilor purtate cu Japonia, cu Mercosur și cu alte state. Vă mulțumesc! Well, um, I have still a number of Mulțumesc. Mai am câteva cereri de luare de cuvânt. O să încep cu doamna Cristiana Muscardini din partea PP. Eu ricevo um, cu mult interes, și cu mult interesse. Am ascultat cu mare interes intervenția domnului ministru. Am avut de altfel ocazia să vizitez Ciprul cu ceva timp în urmă și știu care este angajamentul serios al guvernului cipriot pentru a-și face vocea auzită în Europa pentru o serie de probleme pe care le cunoaștem cu toții. De aceea, este evident, cum ne-a spus colegul Verde, uh, că problemele Ciprului trebuie să fie bine cunoscute înainte să ne pronunțăm pe uh, rapoartele comerciale, relațiile comerciale din interiorul acestui stat. Cunoaștem cu toții în ce dificultăți se regăsește Cipru și care sunt nedreptățile pe care le-a avut de suferit. Acestea fiind spuse, am trei întrebări pentru președinția cipriotă. Șase luni reprezintă o perioadă scurtă, mai ales într-un context cum este cel pe care îl traversăm în prezent, unul de mare dificultate economică, nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Avem de-a face cu un sistem financiar și economic care și-a trăit viața și va trebui să găsim un altul, fiindcă dacă vom continua cu sistemul consumist și uh, capitalist din prezent, criza nu o să se încheie. Prin urmare, ce am de întrebat eu? În octombrie 2010, Parlamentul European a votat regulamentul pentru denumirea uh, de origine pentru produsele extracomunitare regulament care s-a bucurat și de sprijinul Comisiei. Consiliul European însă a început să uh, tărăgăneze lucrurile. Au fost șefi de stat și de guvern care s-au ocupat de toate uh, subiectele, dar n-au avut curajul să își promoveze propriile idei și subiectul a tărăgonat până astăzi. Și noi vrem totuși ca lucrurile să fie exprimate clar. Trebuie să participăm la o întâlnire în care Consiliul să ceară modificările pe care le consideră corecte, Parlamentul se va pronunța, vom încerca să ajungem la o soluție de compromis. Însă, o tăcere timp de 2 ani este un semn de vinovăție și asta dă naștere la probleme pentru consumator și pentru companiile producătoare din Europa și cred că acesta este motivul pentru care președinția cipriotă trebuie să-și asume responsabilitatea de a face lucruri pe care țări mai mari nu le-au putut face, fie din dezinteres, fie din uh, lipsă de capacitate sau indiferență, ca să nu spunem reavoință. Un al doilea aspect ține de situația mai complexă a OMC. Știm că există stări importante în prezent, cum este China sau Rusia, care se spune că au furnizat arme Siriei și în ceea ce privește Rusia, eh, chiar în prezent, în afara Parlamentului, are loc o manifestație. Aceasta a fost de acord cu represiunile împotriva Falun și cu um, tot ceea ce se încearcă să se facă în China pentru uh, vânzarea de produse în Europa care sunt fabricate de persoane care sunt în închisori fără a fi vinovate. Aceste două aspecte, după părerea mea, trebuie să fie aduse la atenția Organizației Mondiale a Comerțului împreună cu faptul că OMC, așa cum este organizat în prezent, nu poate funcționa. Am uh, discutat și în mandatul anterior despre asta în Europa, am vorbit la, Ge- vorbit la Geneva de mai multe ori. Uh, Statele Unite păstrează tăcerea din mai multe motive. I-am uh, auzit pe colegi, înțeleg că sunt interesat și eu sunt interesată de diferitele acorduri pe care le încheiem cu alte state sau uh, uniuni de diferite state din lume, dar nu putem continua cu aceste acorduri fără să stabilim niște reguli clare care să garanteze securitatea pe piață. Și un ultim aspect este mai degrabă o speranță a mea. Știm că probabil începând cu luna august, Somalia va avea în sfârșit un președinte ales, actualul prim-ministru somalez, o persoană Uh, de o probitate morală foarte ridicată. Se pare că și uh, problemele din Kenya încep să fie legate de activitatea organizațiilor teroriste și de aceea, uh, dar această situație este controlată, deci ne îndreptăm spre o situație de normalizare. Și aș vrea să cer Consiliului, așa cum am cerut și Comisiei, să stabilească dacă este posibil să vedem dacă în cazul Somaliei și Uniunii Europene ar putea să existe pe anumite produse niște acorduri care să ducă la îmbunătățirea situației populației Somaliei. După cum știm uh, cu toții, dacă se reduce nivelul de sărăcie și aceste activități teroriste vor fi în scădere. Mulțumesc! The last requests, um, and I close the list. Ultima cerere de luare de cuvânt și închidem uh, lista este David Martin de la SGD. Thank you, Chair. Three questions. Mulțumesc, domnule președinte. Trei uh, întrebări, doar trei chestiuni care s-au discutat deja. În primul rând, doamna Keller a vorbit despre acta și de lecțiile pe care trebuie să le învățăm din, din acta. Mă întreb uh, dacă acta care este moartă acum, uh, dacă este cu adevărat moartă și Parlamentul European care a omorât-o, oare trebuie să mai omoare odată acest acord sau nu. Apoi, în ceea ce privește parteneriatele de acces pe piață. Am dezbătut deja în această comisie despre această problemă, am discutat despre EPAS, și uh, vreau să știu dacă Comisia a stabilit uh, termenele pentru retragerea preferințelor până 1 ianuarie 2013 și dacă acesta este realist, iar Comisia noastră care propusese 2016, oare nu făcuse o propunere mai realistă? O a treia întrebare se refer, uh, de asemenea se referă la Japonia. Vreau să știu dacă veți aștepta până când Parlamentul a dezbătut mandatul de negociere uh, pentru Jamponia înainte să îl înainteze în fața Consiliului uh, și să dea mandatul Comisiei, mandatul de negociere. Mulțumesc uh, foarte scurt, foarte la obiect, așa cum ar trebui să fie toate. Paul Murphy are cuvântul. Mulțumesc! În primul rând, bine ați venit uh, la noi în comisie și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mai am, am întâi o întrebare mai generală. Preluați președinția într-un moment în care ne aflăm deja de 5 ani într-o criză economică foarte severă, foarte gravă și comerțul are un loc foarte important în uh, încercarea de a ieși din această criză. Dacă aceleași linii neoliberale se vor folosi, care s-au folosit și pentru ca să intrăm în această criză, atunci uh, mă întreb cum vom reuși să ieșim din ea. Poate că ați putea să aveți o altă viziune a comerțului care să se bazeze mai mult pe solidaritate și sustenabilitate. Și un al doilea punct în legătură cu uh, vecinătatea de sud. Liderii uh, din uh, Uniunea Europeană au jucat un rol foarte nociv înainte, susținând dictatorii din această regiune. Acum, cei care au uh, făcut revoluțiile în uh, Africa de Nord și în Orientul Mijlociu sunt destul de sceptici din cauza aceasta față de Uniunea Europeană și relațiile de com- comerciale și negocierile comerciale. Cum putem să le arătăm acestor oameni că există totuși o bază diferită pe care putem să începem colaborarea, în care există și un ajutor pentru integrarea regională și, în general, integrarea Apoi, tot în legătură cu acta, este clar că, după cum a spus și David, trebuie să încercăm să încercăm uh, să continuăm cu cazul uh, la Curtea Europeană de Justiție și să uh, încercăm să revenim din nou pe acest subiect, dar e clar că Consiliul ar trebui să se opună acestor tendințe ale Comisiei, dacă Comisia tot revine cu această problemă. Acum, doamna Papadopulo de la S și D. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele două zile am uh, auzit cum diferiții miniștri au dezbătut și au prezentat președinția din diferite puncte de vedere, în diferite comisii. Dumneavoastră sunteți cei care veți putea ghida acum agenda europeană la un pas mai uh, accelerat. Am ascultat uh, mai multe contribuții ale colegilor mei. Doamna Keller a vorbit, uh, ale dumneavoastră, mă scuzați, doamna Keller vorbea de Ciprul de Nord și Ciprul de Sud și vorbea și despre comerțul intern între ciprioții greci și ciprioții turci, de parcă ar fi două state. Acum, uh, Întrebarea este dacă chiar există două state în Cipru, statul de la nord și cel de la sud, și care este atunci situația drepturilor cetățenilor ciprioți, turci și greci. Pentru că și aici e vorba până la urmă tot de comerț și de drepturi comerciale. Mulțumesc pentru întrebări. Domnule ministru, nu pot să vă dau uh, timp uh, nelimitat, dar haideți să spunem că aveți 5 să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să încep prin a reacționa la cuvintele pe care mi le-a adresat uh, domnul Morera, domnul președinte, la început și aș vrea să spun și că la începutul președinției noastre se vede deja cât de bine vom putea colabora Consiliul și Parlamentul European. Mă bucur foarte mult de aceste premize foarte bune, pentru că eu cred că aceasta este calea cea mai corectă. Știți, domnule Moreira, că noi suntem puțini în Cipru, dar uh, lucrăm uh, din greu și avem uh, colaboratori foarte buni care ne ajută la președinție, așa cum s-a văzut și în primele zile ale președinției noastre. Trebuie să vă asigur că ne luăm această sarcină foarte în serios. Acum uh, vreau să trec la subiectul ca atare și să începem cu întrebarea din partea domnului Daniel Caspari. Ați vorbit despre statele ACP. Este vorba de modificările accesului uh, la piață și instrumentului de acces uh, pe piață. Nu putem să obligăm statele să semneze acorduri cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are anumite prevederi uh, pe care le-a adoptat în acest sens, dar eu cred că trebuie să încercăm mai departe să o luăm pe calea de colaborare pentru ca statele respective să-și dorească aceste acorduri. Apoi uh, mi s-a pus o întrebare despre Mercosur. Cred că și alții înaintea dumneavoastră, de fapt după aceea, au întrebat uh, despre Mercosur, doamna Keller. Pe lângă problemele pe care le vom avea prin măsurile luate de Argentina, avem uh, și o problemă care vine din cauza situației foarte instabile din Paraguay. Întrebarea este dacă trebuie continuate sau nu negocierile la, pentru diferitele acorduri. Uniunea Europeană trebuie însă să țină cont și de drepturile omului atunci când negociază și dacă există încălcări ale drepturile omului, atunci aceasta trebuie să aibă consecințe asupra comportamentului nostru. Apoi m-ați întrebat despre Japonia. Mai mulți deputați, de fapt, au întrebat domnul Lange, dar și alții, ce se întâmplă cu Japonia. Cred că și domnul Caspari a pus o întrebare în același sens. Vreau să spun următoarele despre Japonia. Japonia este pentru noi un obiectiv foarte strategic. Negocierile trebuie de aceea începute și trebuie să meargă foarte repede. Trebuie să fim însă cu toții de acord că Trebuie să devenim concreți în legătură cu această țară. În ceea ce privește poziția Parlamentului, cred că domnul Scholz a pus această întrebare. Este obișnuit ca un mandat să fie acordat atunci când s-a ajuns la un acord și când s-a ajuns la un acord între noi, venim la Parlamentul European. Există însă diferite posibilități de a încerca să avem mai multe contacte neoficiale pentru a înțelege care este poziția Parlamentului înainte să se ajungă la alocarea oficială a mandatului. De aceea ne întâlnim inoficial. Am discutat și cu ceilalți reprezentanți ai președințiilor anterioare, dar și cu președintele comisiei dumneavoastră, deci cu dumneavoastră, domnule Moreira, și cred că dacă alegătorii o vor vrea, atunci uh, și colegislatorul va putea să ne ajute cât mai repede să rezolvăm problemele pe care le avem în aceste cazuri un pic blocate și să ținem cont și de părerea Consiliului în acest context. Apoi uh, mi s-a pus o întrebare despre parteneriatele economice, acordurile de parteneriat economic din partea domnului Caspari. Mi s-a pus întrebarea, e vorba de acorduri uh, mai ales cu Statele Unite. Acesta este acordul cel mai important uh, din toate pe care le avem. Am avut o reuniune despre ocupare și dezvoltare în iunie, în colaborare cu Statele Unite. S-a vorbit uh, despre instaurarea unui grup de lucru, ceea ce s-a și întâmplat, iar toate capitolele acordului comercial uh, au fost uh, prelucrate în cadrul acestui grup de lucru și vor fi și pe viitor. Este o temă foarte serioasă de care ne ocupăm. Domnul Lange? Domnul Lange? Un punct de procedură. Da. Domnule Casulidis, vă rog. Fără microfon, din păcate. Am o rugăminte să mergeți mai încet în uh, original, pentru că interpretarea nu vă face o favoare. Am ascultat în engleză și în uh, greacă și nu se poate urmări. Puteți încerca să vorbiți un pic mai încet, îi întreabă președintele. Da. Întrebările puse de domnul Langen, după cum spuneam înainte. Am ascultat deja, am ascultat părerile dumneavoastră, am răspuns la Japonia. Acum, în legătură cu obiectivele noastre strategice, aveți dreptate. Uh, în lumea actuală și având în vedere criza actuală și concurența, criza nu se poate limita la o singură regiune geografică. Pentru toți actorii și actorii decizionali din Uniunea Europeană, într-adevăr, politica comercială a devenit mai importantă în timpul crizei. În ultimii ani am discutat despre implicarea antreprenorilor, industriei. Nu mai putem să separăm acum aceste domenii. Politica comercială a devenit mult mai complexă, este o mare parte din dezvoltare și trebuie să fie înțeleasă ca atare, ca un instrument esențial pentru dezvoltare și pentru creștere economică. Ați mai vorbit și despre China, domnule Langen. E adevărat că există probleme în relația cu China, dar nici nu trebuie să trecem cu vederea faptul că avem relații foarte bune și putem să avem un potențial de relații foarte importante comerciale cu China. Încercăm să găsim un acord care să fie mulțumitor pentru ambele părți, dar este nevoie, după cum ziceam, și de reguli și principii pe care să ne bazăm acordurile noastre. Ceea ce este valabil în general pentru comerțul uh, internațional. Vreau să răspund acum întrebărilor domnului Sturdy. Prioritățile stabilite. Prioritățile sunt acordurile noastre Canada, Singaporul. Ne aflăm într-un dialog uh, foarte avansat și cu Malaysia și am făcut o propunere pentru Statele Unite, Japonia, pe care vom încerca să o onorăm. Și încercăm de asemenea să ne aprofundăm relațiile cu Armenia. Pentru ca să avem o bună politică comercială, o politică eficientă, modernă, așa cum mi-ați vorbit, mi-ați spus înainte, că trebuie ca noi, Uniunea Europeană, să avem un punct de vedere propriu mai ales atunci când trebuie să ne confruntăm cu viziunile foarte liberale ale altor țări. Trebuie să punem anumite întrebări și trebuie ca obiectivele noastre să fie foarte precise. Adică să încercăm să îmbunătățim uh, atât uh, aspectele legate de comerțul bilateral, cât și comerțul multilateral. Doamnă Keller, mi-a spus mai multe întrebări. Vreau să plec de la prima întrebare despre acta pe care am primit-o de la mai mulți colegi. Comisia a înaintat o plângere în fața Curții Europene de Justiție și este clar că nu putem ignora hotărârile curții, dar uh, datele s-au schimbat acum și trebuie să plecăm de la noile date pentru ca să putem uh, gestiona problema. Și pentru ca să revenim la problemele Ciprului. Există un regulament uh, comercial cu privire la linia verde. Acest regulament permite o simplificare a comerțului uh, pentru ciprioții turci. Dar uh, cetățenii Republicii Cipriote, indiferent de partea în care locuiesc și de locul lor de reședință, au acces la toate serviciile Republicii Cipru, fie că e vorba de spitale sau de alte servicii publice. De fapt, e vorba de criterii echitabile care se aplică pentru ambele părți, pentru ca să poată avea acces la spitale, de exemplu. Pentru că ne gândim, bineînțeles, la interesul tuturor ciprioților, inclusiv uh, la ciprioții turci, bineînțeles. Sunt foarte descumpănit de faptul că trebuie să vorbesc despre problemele Ciprului în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului. Uniunea Europeană trebuie să fie un model, trebuie să fie și prima care să aplice dreptul internațional. Și trebuie ca acest drept să se aplice corect peste tot. Și trebuie aplicat, bineînțeles, și achiul comunitar. Asta este ceea ce ne dorim și noi. în ceea ce privește regulamentul cu privire la comerț, să nu uităm că există o bază juridică, un temei juridic foarte clar pe care trebuie să-l respectăm. Și de altfel, aceasta este și părerea autorităților europene și toate aceste lucruri se întâmplă în conformitate cu achiul comunitar. Către domnul Scholz aș vrea să-i spun în ceea ce privește runda de la Doha, susținem poziția Comisiei. Este clar că această situație ne-a adus într-un impas și că vom trebui să încercăm să ieșim din acest impas. Dar trebuie să ne gândim că suntem în momentul de față într-o fază intermediară toți membrii OMC ne tot spun că vor să ajungă la o soluție bună, o soluție pozitivă pentru Consiliu și pentru ceilalți. Cred că am răspuns uh, la întrebările cu privire la ACP. în legătură cu ceea ce m-a întrebat doamna Morgantini. Doamna Muscardini, spune domnul ministru. Cred că am răspuns la întrebările cu privire la comerț pe care le-ați pus dumneavoastră. În ceea ce privește dosarul, înțeleg că va trebui să avanseze procedura în colaborare cu Parlamentul European. Este clar că mai multe state membre se îngrijorează și trebuie să le respectăm această îngrijorare. În ciuda eforturilor permanente din partea președințiilor anterioare, se pare că este imposibil să se ajungă la un acord în unanimitate cu privire la accesul la Consiliu nu reușim să punem pe picioare un sistem care să funcționeze, dar probabil că regulamentul cu privire la accesul pe piață al produselor ar trebui să ne faciliteze oarecum uh, sarcina. Către domnul Martin, Mi-ați vorbit de acta, cred că am răspuns la această întrebare. Parteneriatele. Și, domnule Martin, cred că va trebui să găsim o soluție de compromis. Înțeleg uh, punctul dumneavoastră de vedere, dar trebuie să rămânem realiști. Trebuie să ajungem neapărat la un compromis între Consiliu și Parlament. În legătură cu Japonia, Aici eu zic că trebuie mai degrabă să așteptăm. Este urgent să așteptăm. Domnul, domnule Murphy, eu cred că trebuie să dezvoltăm cu orice preț relațiile noastre cu țările din uh, regiune, ținând cont uh, de probleme, de probleme neexistente, de libertățile fundamentale de democrație și alte astfel de valori. Trebuie să încurajăm tendința la, către democrație pe care o vedem în țările vecine. Pentru noi este o adevărată prioritate în primul rând pentru că suntem o țară din bazinul mediteranean și pentru că avem relații foarte bune cu vecinii noștri din lumea arabă și considerăm că putem avea o contribuție pozitivă la aceste negocieri. Negocierile cu aceste țări, adică. Este foarte important pentru țările respective, dar este important și pentru Uniunea Europeană. În măsura posibilului și în timpul uh, pe care l-am avut la dispoziție, am încercat să răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat, domnule președinte. Thank you, Mr. This is uh, Sylvie. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Cu siguranță nu e ultima dată când uh, veți veni în comisia noastră. În ceea ce privește nordul Ciprului, avem un regulament. S-a pus o întrebare dacă e o chestiune de comerț internațional. În comisia noastră am cerut uh, indicații din partea conferinței președinților și deocamdată nu am primit un răspuns în acest sens. Așa că deocamdată lucrurile au rămas la acest nivel. Vă mulțumesc, vă doresc uh, mult succes pentru președinția cipriotă și felicitări încă o dată și domnului Rusos pentru succesul său pe durata președinției cipriote. So, let's move to... Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14. V-aș ruga să luați loc. Dr. Connelly? So this time I mean it. Um... Vă rog, deci, luați loc. Avem, deci, punctul 14, prezentarea studiului pe tema aderării Rusiei la OMC și implicațiile pentru relații economice UE-Rusia. Doctorul Richard Connelly, autorul acestui studiu, este alături de noi, vine de la Universitatea din Birmingham, Centru pentru Studii privind Europa de Est și Rusia. Studiul poate fi, îl aveți deja, îl avem deja tipărit. Avem aici un exemplar. Cred că, de altfel, va fost distribuit tuturor. Vreau să-i urez bun venit doctorului Connolly. Aveți cuvântul pentru a vă prezenta studiul. Aveți o prezentare PowerPoint. Bun. Aveți 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte eu sunt uh, obișnuit la, uh, să particip la conferințe mici în mediul academic, uh, la care participă 10 oameni, în care jumătate sunt adormiți. Astăzi publicul este mult mai numeros decât de obicei. O să încerc să vorbesc cât mai scurt și cât mai simplu. O să prezint niște instrumente, niște simplificări ale unei realități complexe și sper să avem timp și pentru întrebări, dacă vin întrebări concrete din partea dumneavoastră. Mulțumesc! trei aspecte la care mă voi referi. În primul rând, voi descrie angajamentele luate de Rusia pentru aderarea la OMC. Ieri, Duma de Stat din Rusia a ratificat aderarea la OMC, deci probabil în 30 de zile acest lucru se va și întâmpla efectele economice ale acestei aderări. Sigur, nu putem spune cu siguranță ce se va întâmpla, dar o să încerc să conturez principalele puncte care au reieșit din studiu și o să vedem care sunt și implicațiile reformei economice în Rusia în viitor. De regulă, țările când aderă la OMC încearcă să uh, introducă o serie de tarife pe diferite tipuri de bunuri și produse. Rusia este am făcut multe progrese în ceea ce privește liberalizarea în ultimii 10-15 ani și cea mai semnificativă parte a acestor angajamente pe care le-a făcut în vederea aderării este îmbunătățirea accesului la piață și servicii, lucru care subliniază domeniile principale de interes pentru UE și pentru țările care vor fi interesate în relații cu Rusia să vedem care sunt principalele angajamente și economii, efectele economice ale aderării. Pe termen mediu, uh, impactul va fi relativ modest, conform studiilor economice care au fost efectuate până în prezent. În mare, cam uh, între 5 și 7 ani, dacă totul merge conform planului, s-ar putea să fie 3,5% creștere PIB în Rusia nu e o creștere anuală, deci creșterea nu va duce de la 4,5% la 7%, e o creștere a PIB-ului pe această perioadă de 5-7 ani. Deci Rusia nu o să se transforme dintr-o dată între, în economia cu cea mai mare creștere din lume. Prin urmare, câștigurile vor fi destul de modeste. Dacă ne uităm acum la componența acestor crește, trei pătrimi vin din în, în, um, depărtarea barierelor tarifare, mai ales în domeniul serviciilor, telecomunicațiilor, în um, serviciilor bancare, de asigurare. Deci asta este marea, marea schimbare. Aici se vor înregistra cele mai mari câștiguri, să spunem. 20% din uh, câștigurile posibile ale Rusiei vin din creșterea concurenței, scăderea uh, prețurilor de la importuri. Consumatorii vor avea de câștigat de pe urma acestor modificări și uh, exportatorii ruși vor avea de câștigat doar 10%, deci doar 10% din creștere vine de la exportatori. Deci nu ne așteptăm ca Rusia să invadeze piețele europene sau mondiale cu bunurile sale, care oricum sunt uh, petrol, gaze, materiale prime. Deci acesta este um, situația, diferențele nu vor fi chiar așa de mari. Acestea sunt principalele aspecte. Să vedem cum vor evolua ele. Cum am spus, trei pătrimi vor veni din investiții străine directe. Aici avem o comparație între Rusia și alte țări OCDE și non-OCDE și barierele în care acestor investiții directe. Investițiile directe au crescut în Rusia în ultimii ani și înspre și dinspre Rusia, dar continuă să rămână bariere în care acestor investiții în Rusia Rusia. Dacă Rusia va putea să realizeze aceste 75% creșteri, rămâne de văzut. După cum vedeți aici, Rusia se află printre țările cu cea mai rea situație în ceea ce privește barierele în care uh, ISD. Asta ar fi un prim punct. Un al doilea punct. Rusia și-a luat o seamă de angajamente, însă este o țară uh, în care capacitatea administrativă nu este prea dezvoltată E foarte bine dacă Putin sau oricine altcineva emite o ordonanță pentru ca lucrurile să evolueze în Rusia, dar dacă lucrurile vor fi și puse în aplicare, asta e altă discuție. Și pe acest grafic vedeți pe orizontal situația Rusiei față de alte economii în creștere și vedem că capacitatea administrativă a statului Rusia este cea mai scăzută. Adică îndeplinirea comenzilor este destul de redusă. Toate aceste aspecte tehnice și angajamente care se iau pentru aderarea la OMC vor fi foarte dificil de implementat de către guvern. Asta este un al doilea principal aspect. Pentru a rezuma aceste efecte economice, având în vedere că componenta investițiilor străine directe este una dintre cele mai importante, uh, Rusia, Rusia dacă vrea să realizeze aceste câștiguri, trebuie să-și îmbunătățească mediul de afaceri și capacitatea administrativă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie însă de eforturi semnificative și de reforme economice. De unde o să vină acestea? Stimularea reformelor în majoritatea țărilor vine din trei domenii. Fie din afară, acest lucru s-a întâmplat odată cu aderarea la OMC și se consideră că elitele rusești ar putea să fie stimulate pentru această reformă. Ar putea să vină din interior, din cei din jurul lui Putin, care ar putea să semnaleze că doresc să inițieze aceste reforme economice sau s-ar putea ca acest impuls să vină de jos, de la companii, de la organizații profesionale și așa mai departe. Să vă spun care credem noi că sunt uh, perspectivele pentru aceste trei domenii dacă acest impuls pentru reformă va veni din afară. Aveți aici uh, un grafic destul de încălcit dintr-un motiv foarte clar. Uh, reflectă îmbunătățirile sau descreșterile la nivelul reformei economice uh, printre țările care s-au alăturat OMC în ultimii 20 de ani și vedeți că nu există nici o legătură între aderarea la OMC și reformele economice. Nu pare să există o legătură directă. În unele țări situația se îmbunătățește, în altele nu, ba chiar se înrăutățește. Deci, n-ar trebui să ne așteptăm ca aderarea la OMC să ducă per se la o îmbunătățire a reformelor economice în Rusia. În al doilea rând, ar putea să vină de undeva de sus, de la elitele, de la conducere din Rusia? În ultimele săptămâni, Comisia a transmis niște semnale pozitive. Asta s-a întâmplat, de fapt, în ultimii 5-6 ani. În țările în care există concurență economică se înregistrează astfel de schimbări. În Rusia, însă, această concurență economică este în declin în ultimii ani. Ponderea piețelor concentrate în Rusia a crescut. În sectorul financiar, la fel, statul are o pondere mai mare în ultimii ani, lucru care este bine cunoscut. Se știe uh, ponderea statului în sectoarele resurselor naturale și petroliere, care a crescut din 2003. Deci, conducerea, elitele mai degrabă să, ă, decât să ă, stimuleze concurența, concentrează lucrurile. Cel puțin asta, asta s-a întâmplat în ultimii ani. Așa că, în ceea ce privește stimulentele care să vină de la nivelul conducerii a elitelor, această posibilitate în sine nu este prea mare. Va veni oare acest impuls, acest stimulent pentru o formă de jos în sus? Pe acest grafic avem uh, pe axa Y, deci cea verticală, uh, veniturile țărilor per capita și pe axa orizontală putem vedea uh, situația socială în state, cum ar fi statul de drept, nivelul de corupție și așa mai departe. Vedeți acolo în cerc uh, situația Rusiei în comparație cu alte țări cu venit mediu, că uh, Rusia are o situație destul de proastă la nivel instituțional, lucru care nu cred că miră uh, pe nimeni se spune că există un nivel ridicat de corupție, nu prea există nicio dovadă a ordinii de drept, însă am vrut să subliniez acest lucru, fiindcă important este aici că, având în vedere nivelul venitului, vedem o relație liniară. Ne-am așteptat ca Rusia să dezvolte destul de repede o calitate instituțională și standarde sociale mai ridicate. În ultimele luni, cu protestele care au avut loc uh, uh, după anul nou în Rusia, unele dintre ele care continuă și în prezent, am observat o creștere a cererii pentru o mai bună guvernanță care vine din partea societății civile în Rusia. Acestea sunt primele semne uh, ale tendințelor care se vor contura pe viitor. Cetățenii vor cere conducerii să facă o treabă mai bună. Și acest lucru va dura zeci de ani, așa cum am văzut în alte țări care au trecut prin situații similare. Prin urmare, s-ar putea ajunge în următorii 10-15 ani la o mai bună calitate instituțională, dar noi vorbim de niște chestiuni pe termen mediu și scurt. Am încercat ca lucrurile să nu fie prezentate prea dificil. OMC s-ar putea să, uh, fie, să reprezinte o importanță economică destul de modestă atât pentru dezvoltarea economică, cât și pentru reforma economică. Nu cred însă că vor exista aspecte negative în urma aderării la OMC. dar ar fi prea optimist să spunem că se vor schimba radical lucrurile în economia rusească. Orice progrese înregistrate la nivelul rusilor ține de, țin de îmbunătățirea climatului de afaceri și de creșterea capacității administrative a statului, pentru, adică implementarea legislației. Esențial este acum dacă elitele din Rusia doresc să inițieze reforma economică pentru a obține un climat de afaceri mai bun. Și, în final, chiar dacă se vor înregistra aceste schimbări pozitive, fiindcă s-ar putea să se întâmple în următorii ani, Rusia nici chiar în 10-20 de ani nu o să se transforme dintr-o dată într-o țară cu um, nivel de calitate instituțională la nivelul țărilor uh, OCD. Pe termen mediu, 10-20 de ani, Rusia s-ar putea apropia de standardele din Brazilia, Mexic și Turcia. Prin urmare, ar trebui să avem așteptări modeste din partea Rusiei în următorii ani și o ultimă observație prețul petrolului va conduce evoluția lucrurilor în Rusia. Este principalul produs de export. Nu intrăm în detaliu, dar uh, este variabila cea mai importantă în economia rusă. Dacă prețurile cresc sau rămân ridicate, stimulentul pentru reformă la nivelul elitelor și chiar și la nivelul de jos pare să fie destul de redus. Când prețul petrolului scade, însă aceste stimulente încep să fie mai puternice. În funcție deci de evoluția prețului petrolului în următorii 10-20 de ani, eu aș spune că uh, se va schimba atitudinea față de reforma economică în Rusia. Mulțumesc! Mulțumim domnului Connolly. Acum dau cuvântul membrilor uh, grupului permanent de monitorizare pentru Rusia, condus de Robert Sturdy am să-i dau chiar cuvântul domnului Sturdy Robert. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să pun o întrebare referitoare la ultima imagine pe care ne-ați uh, prezentat-o cu concluziile. Cred că este puțin cam de vreme, pentru că Rusia abia a semnat acordul de aderare la OMC. Poate peste un an, peste doi ani ar trebui să analizăm analiza. Pe ce vă bazați informațiile? Presupun că pe informații provenind de la alte state care au aderat la OMC sau considerați că Rusia um, va, benef- va beneficia de această aderare pur și simplu? Deci considerați că nu există o dorință suficientă în Rusia de a-și deschide piața, de a fi mai disciplinată? domnul președinte. Acceptați un set de întrebări la care să răspundeți apoi uh, în bloc? Acum domnul Cutaș, din partea Socialiștilor și Democraților, membru și al grupului cu relația cu Rusia. Vă mulțumesc, doresc să salut și eu ratificarea aderării la OMC din partea Dumei de Stat din Rusia. Impresia și convingerea mea este că accesul Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului va ușura relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și consider că accesul Rusiei la OMC ar trebui să se reflecte în uh, reguli concrete. Uh, incidente ca și cel uh, recent de interzicere a unor importuri de carne din Uniunea Europeană în Rusia ar trebui să fie evitate pe viitor. În plus, mecanismul din domeniul energetic reprezintă un pas important în relațiile noastre cu Rusia, dar trebuie să mergem mai departe, să încheiem capitolul uh, energetic pentru a sublinia transparența, reciprocitatea și nediscriminarea. Consider așadar că acesta este obiectivul principal din punctul nostru de vedere și eu sper că aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului va avea efecte pozitive și pentru Uniunea Europeană. Domnul Scholz, din partea GUE. Vă mulțumesc. Cred că acest studiu ne ne, ne arată care sunt modificările posibile în Federația Rusă ca urmare a acestui eveniment. Mă întreb dacă ne puteți da niște cifre concrete legate de piața muncii din Federația Rusă, pentru că dezbaterea din Duma de Stat a reflectat temerile din societatea din uh, Rusia. Și noi ne-am referit uh, și noi la acest lucru asupra impactului posibil asupra pieții muncii, pentru că se creează un fel de, de încredere um, legată de modificări pe piața muncii în Federația Rusă. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să pună întrebări din partea grupurilor politice? Nu, văd că nu este cazul. Atunci dau cuvântul invitatului nostru pentru a răspunde la întrebările puse. Intervenție fără microfon. Da. Dacă am înțeles eu bine, m-ați întrebat dacă există o voință politică în Rusia de reformă. Cred că, într-adevăr, aveți dreptate. Votul din Duma de Stat a fost unul strâns. Partidul uh, Rusia Unită, atitudinea s-a fost importată. Dacă nu ar fi avut un, uh, dacă nu ar fi avut un număr atât de mare de mandate, poate uh, acea, acest acord de aderare la OMC nu ar fi, nu ar fi fost acceptat, pentru că Chiar și partidele de stânga care votează cu guvernul nu au făcut acest lucru. Deci dacă un lucru, o propunere este făcută lumei de stat, de obicei este acceptată. Însă votul strâns ne arată că există totuși o opoziție vis-a-vis -vis de uh, aderarea Rusiei la OMC. Se pare că o treime din populație sprijină uh, aderarea Rusiei la OMC. Este un exemplu care ne arată că guvernul uh, rus este unul uh, centralizat și că este cel care se gândește la avantajele pe termen lung pentru Rusia. Într-adevăr, este puțin cam de vreme. M-ați întrebat care au fost sursele datelor pentru acest studiu. Eu am comparat pur și simplu reformele economice întreprinse în alte state. Și am uh, văzut, am uh, comparat care este structura economiei uh, rus, din Rusia, structura pieței de muncă din Rusia și așa mai departe. Și sectoarele care nu vor reacționa foarte bine sunt tocmai sectoarele care sunt pro- protejate prin diferite formule, prin diferite sisteme de protecție. Industria rusească um, care um, Um, are foarte mulți uh, angajați și sectorul agricol sunt sectoarele care se opun aderării la Organizația Mondială a Comerțului. Și apoi aș mai sublinea un alt punct. În uh, ultimele zile am urmărit uh, mass media din Rusia și foarte multe, foarte multe voci din guvernul Rusiei spun populației că vor încerca să protejeze populația de impactul uh, total al aderării Rusiei la OMC. Deci, să sperăm că acest lucru nu va, nu va reuși în uh, totalitate. Dar, oricum, cred că um, vor fi păstrate pentru o perioadă de timp o serie de, de măsuri de protecție informală și sunt de acord. Nu cred că nu se va ajunge la niciun fel de îmbunătățire. Eu doream să spun că se va ajunge la o îmbunătățire în urma aderării uh, Rusiei la OMC, chiar dacă acest lucru se va întâmpla uh, pe un orizont de timp uh, mediu. Ați, aveți dreptate când spuneți că sectorul energetic este important. Problema legată de acest sector este următoarea. Rusia are foarte multe aturi Există un sector uh, destul de larg uh, în proprietate privată, dacă este să comparați uh, situația cu, cu Arabia Saudită. În Rusia există o împărțire cam 50%-50% între sectorul privat și sectorul de stat. Deci, din acest punct de vedere, um, Rusia este destul de deschisă, este deschisă la investițiile străine directe, de exemplu, um, mai ales din punct de vedere al tehnologiei. Și probabil de aici uh, o explicație a acestei deschideri este nevoia de a avea noi tehnologii. Dacă acest lucru se va transforma în articularea unui uh, capitol de, de energie, nu, nu este sigur. Dar oricum, uh, nu există o capacitate tehnologică suficientă în Rusia pentru a explo- exploata toate resursele energetice, drept urmare sunt deschiși în acest punct de vedere. Apoi v-ați referit și la impactul asupra forței de muncă. Și vă prezentasem aici o imagine um, um, linia de jos a doua ne arată care sunt uh, Um, efectele prevăzute, preconizate a aderării la OMC asupra forței de muncă nepregătită. Și pentru a rezuma toate informațiile, pe măsură ce investiții străine, investițiile străine sunt tot mai uh, multe în Rusia, muncitorii pregăt, mai bine pregătiți vor beneficia pentru că există o piață a muncii mai uh, competitivă. Pe de altă parte, cei care nu au pregătire superioară nu vor, nu vor beneficia de acest lucru. Eventual vor uh, beneficia de reducerea tarifelor dintr-un punct de vedere, dintr-un punct de, din punctul de vedere al consumului, pentru că vor avea acces la bunuri de mai bună calitate. Însă, aceste cifre ne spun că forța de muncă necalificată va fi cea care va fi afectată de uh, efectele negative ale acestei aderări. Însă acest lucru nu se întâlnește doar în Rusia. Este un lucru care l-am văzut că s-a întâmplat în uh, Regatul Unit, în uh, Statele Unite ale Americii și așa mai departe. Muncitorii calificați sunt cei care beneficiază, forța de muncă necalificată este cea care pierde. Deci, din acest punct de vedere, acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Rusia va trece prin aceleași, va, va trece prin aceleași probleme, prin aceleași fenomene, la fel ca și, în, ca și statele din uh, vestul Europei. Sper că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc, domnule dr. Connolly, pentru că ne-ați prezentat acest studiu. Trecem la punctul 15 uh, de pe ordinea de zi, pentru că domnul comisar de Gucht a sosit deja. Bine ați venit din nou la comisia noastră. De această dată va discuta raportul interimar al grupului de lucru la nivel înalt USUA pentru locurile de muncă și creștere economică. Cred că știți că acest grup a fost uh, creat cu ocazia ultimului summit Uniunea Europeană-SUA din luna noiembrie anul trecut. Este prezidat de comisarul de Gucht și de Ron Kirk din partea uh, Statelor Unite ale Americii. Acest raport interimar a fost uh, redactat deja în iunie și de aceea ne-am întâlnit acum pentru a-l discuta. Și haideți să vedem care este părerea Comisiei față de acest raport interimar care face o recomandare preliminară pentru, în sensul potențialului maxim de încheierea unui acord între cele două părți de creare de locuri de muncă și de creștere economică. Bine ați venit, domnule comisar, aveți cuvântul și celălalt este microfonul dumneavoastră. You can, you can keep it. Here, here, Mike. Vi-l dau dumneavoastră. Microfoanele sunt pe stânga aici. Ceva e pe stânga în Parlamentul ăsta. Dinner the bread is always at the left. <laughs> Domnule președinte, la o cină întotdeauna pâinea este întotdeauna se află în stânga. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucură faptul că pot să vă prezint astăzi care este situația relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și SUA și să vă prezint raportul intermediar al grupului de lucru la nivel înalt pentru locurile de muncă și creștere economică. Și dacă îmi permiteți, doriți să profit de această ocazie pentru a vă spune care sunt uh, ultimele evoluții um, în legătură cu ceea ce s-a discutat la Geneva în domeniul serviciilor la sfârșitul intervenției mele. Dragi colegi, cred că uh, știți cu toții cât de importante sunt uh, relațiile comerciale zilnic, uh, servicii și bunuri în valoare de mai mult de 1,8 miliarde de euro au loc între uh, Uniunea Europeană și SUA. o treime din uh, relațiile comerciale mondiale sunt generate de cele două părți uh, transatlantice. Acest lucru ne arată cât de importante sunt aceste relații. Cu toate acestea putem să facem mai multe lucruri. La întâlnirea din 28 noiembrie 2011, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au uh, hotărât crearea acestui grup de lucru la nivel înalt pentru a identifica modalități de consolidare a relațiilor comerciale, de creare de locuri muncă și de a consolida relațiile, relații, consolida relațiile între cele două părți. Știți foarte bine că eu sunt co-președinte al acestui uh, grup de lucru la nivel înalt. Pe data de 19 iunie am adoptat acest raport interimar în care am ajuns la concluzia preliminară, conform căruia că un acord uh, cuprinsător ar aduce um, cel mai mare beneficiu dintre toate opțiunile pe care le-am analizat. Și din punct de vedere politic, ne permite încheierea unui pachet cuprinzător. Deși nu s-a luat o decizie politică pentru a lansa aceste negocieri, este clar că am mers în această direcție. În ciuda ezitărilor inițiale, se pare că și Statele Unite ale Americii sprijină o abordare cuprinzătoare. Acest lucru este aliniat cu interesele europene, pentru că doar o abordare cuprinzătoare ne-ar, ne-ar uh, permite să uh, ajungem la rezultate importante pentru interesele europene, cum este cum sunt serviciile, achizițiile publice și aspecte legate de reglementare. Un acord uh, posibil uh, s-a referi și la uh, lucruri tradiționale dintr-un uh, acord de liber schimb, uh, tarife, proprietate intelectuală, reguli de comercializare și reglementarea competiției. Din punctul de vedere al tarifelor, pentru toate tipurile de bunuri, obiectivul este de a elimina uh, taxe. Există anumite produse agricole care sunt uh, sensibile și vor fi supuse unui tratament uh, special. De exemplu, uh, fructele, în cazul fructelor, uh, situația trebuie analizată uh, anual și trebuie stabilite anumite cote tarifare. O colaborare consolidată este cea mai importantă modificare în relațiile transatlantice. Raportul interimar se bazează pe, un, pe ambiții mari, așteptând din partea ambelor părți să ia măsuri de reglementare respectându-se interesele reciproce. Foarte importantă este invitația adresată actorilor de a face uh, propuneri concrete legate de relațiile comerciale. Continuăm să analizăm situația industriei europo- europene în acest context și eu mă aștept că Parlamentul European ne va sprijini în acest punct de vedere. Vom ține seama și de situația serviciilor În același timp, trebuie să asigurăm accesul pe piață în zonele uh, diferite. Există un regim de investiții deschis, dar dorim să mergem mai departe din punctul de vedere al reglementării și al protejării investițiilor și ca referință va fi luat cel mai înalt nivel de uh, liberalizare negociat în acest moment. Un acces îmbunătățit pe piață la achizițiile publice este de este de mare interes pentru Uniunea Europeană. Pentru prima dată Statele Unite ale Americii par să fie pregătite să îmbunătățească accesul la achizițiile publice pe baza uh, unor uh, tratate naționale. Noi sprijinim uh, împreună cu partenerii noștri din America protejarea proprietății intelectuale și acest acord ne oferă ocazia de a îmbunătăți situația chiar dacă există abordări diferite între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii de protejare a, proprietății, a drepturilor de proprietate intelectuală. Ambele părți s-au angajat să ia niște, să hotărească reglementări de secol 21. De exemplu, facilitarea relațiilor comerciale, reguli competiționale, acces la materii prime și la energie, prevederi orizontale pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru aspecte comerciale uh, din piața muncii și din uh, domeniul uh, mediului înconjurător. La summitul de la Los Cabos, Uniunea Europeană și Statele Unite ne-au cerut să ne încheiem munca cât mai repede pentru a ajunge la o recomandare, astfel încât în acest an să se poată lua o decizie vis-a-vis -vis de inițierea negocierilor. Am lucrat în mod intens pentru a merge înainte. Trebuie să, a trebuit să sondăm în detaliu uh, zonele care, domeniile care trebuie să fie negociate în viitor. Și cred că în, în general acum ne concentrăm pe eforturile necesare pentru a putea începe negocierea încheierii unui acord cuprinzător. Și în paralel cu acest proces efectuăm o analiză de impact din punctul de vedere al calendarului, vom încerca să inițiem aceste negocieri la începutul anului 2013 pentru ca negocierile să poată fi încheiate până în anul 2014. Și permiteți-mi să vă, să vă spun câteva lucruri despre negocierile de la Geneva despre uh, servicii. Directorul general de Marti va prezenta situația în mai și Direcția Generală Trad va prezenta situația în iunie. După cum știți, Uniunea Europeană participă în continuare în mod activ la aceste discuții pentru negocieri uh, a serviciilor plurilaterale la care participă 20 de membri în Geneva. S-a ajuns la o declarație comună pe 5 uh, iulie. Inițiativa uh, multilaterală își dorește un acord uh, multi, multilateral să se baze, care să se bazeze pe acordul general de comerț uh, cu servicii. Și în acest context ne dorim continuarea arhitecturii GATS. Dacă am urma arhitectura GATS, cred că am putea ajunge la un acord uh, mai uh, ușor. Ne dorim ca cât mai mulți membri OMC să participe la acest acord, în mod special economiile emergente, care au un rol din ce în ce mai important pe piața mondială a serviciilor, dar care până acum nu și-au dorit uh, liberal, uh, liberalizarea comerțului cu servicii. Din punctul de vedere al uh, Comisiei, aceste negocieri reprezintă o oportunitate de a continua și discu- um, discuțiile din cadrul rundei de la Doha. Vom informa în continuare Parlamentul European despre ceea ce se întâmplă și așteptăm cu nerăbdare părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar de Gucht. Ați uh, abordat două teme. Pe de-o parte, relațiile Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, serviciile și negocierile uh, multilaterale despre uh, acord, posibile acorduri viitoare. Și datorită faptului că ați abordat aceste două teme diferite, poate voi da în primul rând cuvântul coordonatorilor și nu celor care fac parte din grupurile de monitorizare. Și grupurile politice vor hotărâ cine va lua uh, cuvântul în numele celor din grupul de monitorizare. Stimate domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, mulțumesc foarte mult și pentru angajamentul dumneavoastră foarte puternic, mai ales în ceea ce privește relațiile transatlantice. Când uh, am văzut cum am tratat uh, această temă, au tratat această temă comisarii anteriori, mă bucur foarte mult că ați venit dumneavoastră să puteți uh, insufla un pic de um, ritm mai alert în aceste relații. Din 2006, Parlamentul European uh, a cerut uh, în majoritate Comisiei ca până în 2015 să avem un, o piață integrată transatlantică și, după părerea mea, eforturile de a face progrese în acest dosar au fost extrem de uh, nevoiașe sau puteți spune extrem de dificile. Acum avem în fine o inițiativă pentru creștere pe care am cerut-o. Am cerut de fapt Comisiei să facă progrese și în această temă și mă bucur că în fine am făcut un pas înainte. Dacă ar fi să ne uităm la situația din lume, în ceea ce privește comerțul internațional, multe lucruri s-au schimbat. Nu numai noi în Europa, ci peste tot și Statele Unite cred că au realizat că s-a schimbat uh, încet, încet către cu o tendință negativă situația noastră în comerțul internațional și că trebuie, de fapt, să facem mai multă publicitate, atât în ceea ce privește principiile pe care le respectăm de stat de drept, de democrație. Sunt absolut convins că avem nevoie de un parteneriat strâns transatlantic și dacă mă uit ceea ce ați prezentat dumneavoastră în raport și dacă mă uit că și uh, partea americană a început să înțeleagă încet, încet că există un potențial foarte mare pe care am putea să-l exploatăm împreună. Vă spun foarte deschis că m-ar bucura să dați dovadă de foarte mult angajament în direcția noastră generală și dacă ați putea investi cât mai mult ca să reușim anul viitor să începem aceste negocieri. M-ar bucura foarte mult dacă am reușit să ducem acest avion la decolare și dacă împreună reușim acest proiect Sperăm ca el nici să nu înceapă să circule prin stratosferă fără să mai coboare pe pământ, așa cum s-a întâmplat cu alte proiecte înainte și nici alte scenarii m-ar bucura ca avionul să aterizeze de partea cealaltă a Atlanticului și aceasta încă sub mandatul dumneavoastră. Deci cel târziu în 2014 să avem un rezultat concret al negocierilor. Știu că este un obiectiv foarte ambițios. Mai avem uh, un jumătate de an sau trei sferturi de an de pregătire. Vă rog însă să folosiți acest uh, trei sferturi de an și pot să vă spun în numele grupului nostru că vom susține tot ceea ce poate duce la un astfel de acord pentru că avem interes ca uh, de ambele părți să putem uh, progresa, pentru că ambele teme care, toate temele care ne interesează, democrația, drepturile omului și alte prevederi și standarde în care avem nevoie de americani ca parteneri, sunt lucruri care ne interesează pe ambii, la care avem ambii uh, parteneri foarte mult interes și deci sper să se poate realiza. Aș vrea să vă rog, deci, să, vă, să interveniți și pot să vă spun că aș fi foarte recunoscător dacă președintele nostru ar putea face această propunere, să avem un acord foarte, pro, uh, foarte profund cu Statele Unite, un acord foarte complex pentru care să începem să negociem. Și sper, de asemenea, ca Uniunea Europeană să fie un pionier în acest uh, domeniu. Avem nevoie de recunoașteri reciproce în mai multe domenii și cred că ar fi foarte util dacă aici, în Parlamentul European, am putea crea, în fine, premizele pentru ca acele comisii chestii care sunt uh, extrem de importante în procedura legislativă a acestor acorduri să fie implicate chiar în amonte și nu numai chiar scurt înainte de semnarea acordului. Astfel, prin implicarea lor, am putea garanta o implementare a acordului și nu un eșec în implementarea sa care să depindă eventual doar de anumite regulamente care nu sunt valabile decât pentru Europa și care nu se aplică la celălalt partener. Deci, dragă Vital, eu Propunerea mea este ca comisia noastră împreună cu comisia ENVI, comisia TRAN și comisia pentru industrie să facă toate cele necesare ca să putem uh, iniția acest acord. ENVI, uh, industrie și transport, ce anume? Și agri, sigur, da? Astfel încât aceste patru uh, comisii să poată să facă un pas înainte, să existe, deci, o un cadru instituțional în care să putem să desfășurăm această cooperare și problemele care apar să le putem elimina chiar de la început. În ceea ce privește serviciile, v-aș fi foarte recunoscător, domnule comisar, dacă ați putea să ne mai spuneți încă o dată care este situația. Știu că există un grup de 20 de state care negociază acum. Dacă ați putea să ne mai spuneți încă o dată de ce nu se poate face același lucru și la OMC, unde de fapt își are locul această negociere pentru ca să nu existe niciun fel de neînțelegeri. Pe mine m-ar interesa să știu de ce un astfel de acord nu poate fi negociat în cadrul OMC și de ce este nevoie în cadrul OMC, dar nu într-un uh, context multilateral să facem acest, uh, să încercăm să entuziasmăm oamenii pentru acest acord. Mulțumesc! Da, cred într-adevăr că o mare parte a negocierilor se va referi la regulamentele aplicate, trebuie să facem tot posibilul uh, pentru ca și comisia din, uh, comisiile din Parlamentul European care sunt competente pentru acest subiect, din, deci IMCO, INTA, transport, uh, mediu și altele, să poată să acționeze. Permiteți-mi, vă rog, să vă amintesc și că în această comisie am avut o propunere de a lansa un uh, raport din proprie inițiativă în legătură cu relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Această ocazie a fost uh, a fost uh, acordată de către cei care au întocmit raportul interimar. Avem deja un calendar provizional. Între 17, pe 17 septembrie vom examina proiectul de raport. Pe 21 septembrie vom avea data de depunere a amendamentelor și votul proiectului uh, pe, de raport în uh, sesiunea din octombrie de plen. Ideea noastră ar fi să avem ceva de spus în această fază extremă de explicații înainte să se ia decizia, înainte de întâlnirea grupului de lucru cu Statele Unite, care vine cu un raport definitiv, deci la sfârșitul anului. Deci să avem ceva de zis înainte. Eu voi fi raportorul, nu are rost să mai precizez, voi gestiona și grupul de monitorizare Să trecem acum la grupul SCD și dau cuvântul lui Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mi se pare foarte bine și foarte corect să începem să facem pași mici către un acord cu Statele Unite. Trebuie însă să fim foarte realiști. Bineînțeles că avem foarte multă experiență cu încercarea de a semna un acord, fie că e vorba de pași mai mari sau mai mici. De aceea, eu cred că trebuie să ne mai gândim care ar trebui să fie prioritățile noastre. Pe lângă problema unei legislații foarte complexe la care trebuie să fim atenți, mai avem și problema ferestrei de oportunitate – este, așa cum ați spus și dumneavoastră, că putem începe cu negocierile de-abia după alegerile prezidențiale din Statele Unite. Știm cu toții că o jumătate de an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului nu mai, sunt, nu mai este posibilă negocierea. Deci, de fapt, avem uh, un, uh, o fereastră de timp de un an și jumătate. Iată de unde intervine necesitatea de a stabili priorități pentru că cu siguranță în această perioadă de timp nu vom avea ocazia să tratăm toate problemele. Eu cred că trebuie deci să examinăm dacă la tarife am putea să punem anumite priorități. Există anumite domenii unde avem tarife foarte joase de ambele părți, dar mai sunt și domenii în care avem tarife foarte ridicate, de exemplu la camioane, cred că avem tarife de 20%, ceea ce este foarte mare, foarte ridicat. Deci trebuie să analizăm și la tarife care sunt uh, interesele noastre strategice. Iar uh, apoi la problemele non-tarifare, negocierea pe tema măsurării unitare a emisiilor camioanelor, care a fost începută deja de câteva decenii, au fost uh, una din uh, celelalte priorități. Aspectele de concurență sunt și ele întotdeauna o parte integrantă a discuțiilor. Problemele non-tarifare sunt unul dintre prioritățile noastre. Domnule comisar, cred că pachetul acesta n-ar trebui să fie prea complex ca să ne poată garanta totuși un succes la negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la grupul ALDE. ECR atunci. Robert Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. M-am bucurat să aud ce a spus Daniel. Well, uh, sorry, what was mine? Iertați-mă, a fost uh, greșeala mea. Trebuie să-i dau cuvântul uh, celor de la ALDE. Marike Schalke este aici, care este membră a grupului UE-SUA. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu știam dacă vreți să-i, să dați cuvântul mai întâi coordonatorilor și după aceea să vă întoarceți la noi. Pe lângă grupul de lucru sunt uh, și membru în delegația cu SUA și am diferite roluri în uh, activitatea transatlantică și colaborarea cu UE. Vreau să vă întreb despre un lucru, mai ales pentru că s-au pus foarte multe probleme în raportul interimar și de către ceilalți colegi, și anume vreau să vă întreb despre oportunitățile pentru tehnologie, standardizare și întreaga dezbatere despre noile tehnologii care sunt o nouă ramură a comerțului. În general, vreau să vă întreb care credeți că ar putea fi impactul relațiilor dintre Statele Unite și um, țările terțe care au relații cu UE în ceea ce privește comerțul. De exemplu, mă refer la China sau economiile emergente atunci când intrăm într-o colaborare mai strânsă. Mulțumesc. Că acum Ianic Jadot de la Vers, care este și coordonator de la Vers, dar și membru uh, în grupul de lucru cu America. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, este o mare plăcere să vă văd uh, printre noi de fiecare dată. În legătură cu imaginea avionului de care vorbea Daniel, E vorba de un avion care merge foarte repede între Europa și Statele Unite și atunci mă gândesc imediat la Concord. Concordul care trebuia să, decurg, să parcurg o distanță foarte mare în foarte scurt timp și cred că de fapt a fost o greșeală să se încerce o viteză atât de rapidă. Sigur că în apropierea cu Statele Unite trebuie să ținem cont de accelerarea pasului, dar când avem discuții pe lângă intențiile politice, trebuie să știm care e situația. Care e situația în ceea ce privește abordarea europeană unică și abordarea a Statelor Unite sectorială. Există un acord pe tema tipului de negocieri sau tipului de acord pe care îl căutați dumneavoastră? A doua problemă, fiind dat că oricum vorbim despre chestiuni de regulament, înțeleg necesitatea de a avea o convergență mai mare în sistemele de certificare, modalitățile de certificare, dar există subiecte foarte dure, indicațiile geografice, serviciile culturale, audiovizuale, știți exact ce înseamnă acest lucru pentru Franța, o, organismele modificate genetice, genetic, uh, tratarea cărnii cu hormoni, toate aceste dosare foarte importante care pot fi enumerate pe, și numărate trebuie gestionate din punct de vedere al regulamentelor și aceasta nu aduce cu sine numai uh, problema barierelor non-tarifare, ci ne amintește de preferințele colective de care am mai vorbit în dezbaterea europeană și eu văd care este poziția PPE-ului astăzi pe aceste teme. Vom avea oricum probleme foarte mari de reglementare cu Japonia, cu Statele Unite, ar trebui să revizuim în jos atunci cadrul nostru reglementar pentru ca să putem avea negocieri mai simple. Aceasta ar putea fi linia după care să se ghideze Europa. După cum a spus Bernd, pe tema camioanelor există probleme cu emisiile de dioxid de carbon. Camioanele americane care circulă pe drumurile din Europa nu vor putea să se alinieze imediat. Deci avem subiecte de societate, pe baza cărora avem acorduri foarte profunde cu Statele Unite și pe lângă strategiile comerciale pe care le avem cu agricultura, există foarte multe puncte care țin de interesul general al cetățenilor. Deci mă gândesc la voința politică și de lâng, pe lângă această voință politică de a avea o relație comercială mai profundă cu Statele Unite, vreau să vă întreb dacă toate aceste subiecte au început să fie tratate la Uh, comisie și dacă îmi permite, domnule președinte, un ultim punct, că vorbeați de negocierile la OMC, faptul că Europa și Statele Unite negociază un acord de liber schimb uh, potențial, vreau să vă întreb ce însemnifică acest lucru pentru perspectiva multilaterală. Este evident că cu negocierile cu Japonia, negocierile cu Canada și negocierile cu Statele Unite, faptul că marile blocuri comerciale um, sunt în joc. Este o ultimă supapă, practic, uh, pe care acum o distrugem în momentul în care totul se desfășoară și în cadrul OMC. Mulțumesc! Mulțumesc, Robert Sturdy, care din nou nu este mai coordonatorul ECR, ci este și membru în grupul de monitorizare pentru Statele Unite. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am fost uh, foarte bucuros uh, să aud ceea ce ați spus la început, până când ați menționat un cuvânt care pentru mine nu e un cuvânt cu F, dar e un cuvânt cu A, este agricultura. Odată ce începem să vorbim despre agricultură, încep să se eh, înșire problemele, hormonii, BSE, BSE-ul și alte probleme cu care ne confruntăm eh, mai mult sau mai puțin de mult timp. Deci, toate problemele pe care le-am avut în domeniul agriculturii au distrus, de fapt, negocierile. Și tot timpul eu spuneam, nu putem să lăsăm la o parte agricultura și să discutăm despre celelalte acorduri. Nu putem să punem agricultura deoparte, pentru că e un subiect separat. Avem atât de mult de câștigat în locuri de muncă și creștere în acordurile cu Statele Unite, încât poate merită să facem această separare. Acesta este părerea mea și vreau să știu care este situația cu alegerile. Știu că sunt alegeri permanente în SUA, dar vor veni alegerile prezidențiale. Cum credeți că vor afecta acestea negocierile și cum credeți că acest calendar de 18 luni este sau nu realist? Care este părerea dumneavoastră de asemenea pe tema acordului uh, pan-pacific uh, comercial cu Statele Unite? Credeți că acesta va avea impact asupra negocierilor? Mulțumesc. Mulțumesc și în final Helmut Scholz, coordonator și membru din, în grupul de monitorizare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu, domnule comisar. Raportul demonstrează, sub un titlu foarte promițător, așa cum am văzut-o și în uh, dezbaterile de astăzi, că de fapt nu se face nimic altceva decât se negociază un acord comercial între UE și Statele Unite. Și cred că trebuie să ne gândim și la concurență și la asigurarea materiilor prime. Ultima reuniune de la Copenhaga a arătat că nu mai suntem în măsură să punem pe agenda acestor reuniuni problemele comerciale, pentru că avem contextul alegerilor uh, din SUA și uh, deputații din Congres se temeau ca temele uh, locuri de muncă și creștere să nu poată fi puse înainte în mod constructiv. Și de aceea vă pun întrebarea următoare. Cum ar putea acest grup comun de lucru să vină în folosul cetățenilor din UE și SUA și să le arate uh, într-un mod transparent cum prin o mai bună gestionare a relațiilor comerciale s-ar putea crea locuri de muncă. Cred că perspectivele economice durabile și cu consecințe pozitive sociale ar trebui uh, exprimate. Ele, pe termen lung, ar putea să transforme această relație între SUA și UE într-una foarte productivă. Nu e vorba aici numai de mitologia libertății și a altor uh, avantaje. Eu cred că este vorba de arătarea unor, uh, de sublinierea avantajelor în lumea actuală. Un colaborator important de la Comisie a recunoscut că un acord comercial care duce la o reducere a duplicațiilor, a paralelismelor în procesele comerciale și economice este un lucru bun. Prin uh, îmbunătățirea relațiilor comerciale se pot așadar crea locuri de muncă. Nu zic însă că această perspectivă va schimba uh, pe termen scurt cel puțin ceva, dar Având în vedere situația și timpul despre care vorbim, calendarul, domnul Caspari a cerut chiar o accelerare, cred că trebuie să reușim să corespundem, să răspundem așteptărilor cetățenilor uh, din Europa. Nici nu vreau să discut de partea de agricultură, bineînțeles că e vorba pe piața europeană și de deschiderea acestor piețe pentru uh, produsele americane. Dar acestea sunt teme de actualitate care se discută și în uh, opinia publică. Avem, deci, deja un conținut destul de arzător și nu cred că servește să-l punem deoparte acest capitol. Avem nevoie să găsim o înțelegere pe acest punct. În raportul interimar îmi lipsește, din păcate, poate că vom avea aceasta în varianta uh, finală, un efort comun de cercetare, o sinergie în ceea ce privește măsurile de investiție, o protecție comună împotriva crizei uh, provocate de capitalism și pierderea locurilor de muncă, dar și prin uh, și o salvare eventuală de către băncile publice de investiții. Avem nevoie de o coerență în raport, așa cum și-a dorit-o domnul Caspari pentru Parlamentul European, așa îmi doresc eu același lucru, poate sub conducerea dumneavoastră, domnule comisar, să obținem același lucru și de la ceilalți comisari care fac parte din acest grup de lucru sau care vor face parte. Deci, domeniile noastre de competență trebuie să fie transparente, trebuie să vedem cum reușim să facem aceasta împreună. Parlamentul European prin rezoluția pe care am înaintat-o nu a obținut, din păcate, prea multe lucruri constructive, dar cu summitul din iunie de anul acesta se poate spune că am văzut luminița de la capătul tunelului și că poate Consiliul ar putea să dezvolte temele acestea și să obținem un raport final care să poată să fie mândru și să fie, să-și merite numele de grup de lucru pe tema USUE. Mulțumesc! Pablo Falda din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră privind importanța comerțului pentru generarea de creștere, de locuri de muncă și pentru a ajuta la ieșirea din criză în Europa. Eforturile care sunt făcute de comisie la negocierea acordurilor de liber schimb și de asociere subliniază acest lucru. Avem rădăcini comune, valori comune cu Statele Unite și cu restul uh, continentului american și, de asemenea, valori de comerț liber în regiunile noastre și în afara rol vorbesc despre nafta aici, despre CAFTA, despre CELAC, despre piața unică, acordurile de asociere dintre Uniunea Europeană, Mexic, Chile și cele care vor veni cu America Centrală, Columbia și Peru. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la poziția Comisiei pentru ca într-un viitor apropiat să creăm o zonă de liber schimb care să integreze America de Nord, America Centrală și Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Uh, acum, din partea SND. Merci, monsieur le président. Domnul Dezir. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare. În primul rând, negocierea cu Statele Unite. Este adevărat că această perspectivă a unei piețe transatlantice integrate este uh, un proiect de la predecesorii dumneavoastră, dar de fiecare dată apare problema autonomiei de reglementare și chiar a politicii comerciale a Uniunii Europene, dacă e să spunem sincer. Există probleme de ordin de mediu, de ordin sanitar, uh, probleme care țin de politica agricolă. Există exemple concrete, de exemplu, camioanele care au fost menționate de colegul uh, Langen. Uh, e vorba de norme diferite în ceea ce privește gazele cu efect de seră. Sigur, drepturile vamale sunt foarte scăzute în aceste cazuri și efectele pe plan economic vor fi totuși marginale. Ați spus deja că e vorba despre doi parteneri cei mai importanți în ceea ce privește schimburile comerciale la nivel global. Deci nu există obstacole mari care să împiedice dezvoltarea comerțului în acest domeniu. Dar dacă există obstacole și le eliminăm, trebuie să vedem care ar fi efectul asupra industriei, asupra locurilor de muncă de ambele părți, fiindcă ar putea să fie destul de mari. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să ne spuneți cum funcționează în ceea ce privește acordul cu Mexic, fiindcă Statele Unite sunt totuși o zonă destul de integrată cu America Centrală, Mexic și așa mai departe. În ceea ce privește Statele Unite avem norme comparabile, dar cu Mexicul apar probleme de cost de producție uh, și aș vrea să știu dacă uh, aceste acorduri vor garanta uh, tranzitarea produselor din Mexic care ajung ușor în Statele Unite și care vor fi libere de vamă la intrarea în Uniunea Europeană. Acordul multilateral privind serviciile, dacă înțeleg, e și acesta un proiect. În cazul OMC a spus că ne bazăm pe regulile GSS. Printre întrebările care ar putea să fie puse în acest sens. Ați menționat cadrul general de, al rundei de dezvoltare Doha. Aici nu există reciprocitate absolută între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare. Se aplică aceasta la acordul pe servicii, fiindcă apar um, probleme. Există, există achiziții publice. Înțeleg că poziția Comisiei și a dumneavoastră uh, este să se solicite reciprocitate deschiderea achizițiilor publice în țările în curs de dezvoltare. Și mai există o problemă care ține de serviciile publice și ne-am pronunțat de mai multe ori în acest sens. În GSS există clauze care fac foarte dificilă reversibilitatea pentru protecția investitorilor. Odată ce s-a deschis un domeniu al serviciilor publice, apă, transport, energie și așa mai departe. Și rămâne de văzut cum Uh, se garantează spațiul de manevră pentru politicile naționale. Colectivitățile locale sau autoritățile publice competente pentru serviciile publice uh, au mâinile legate în cazul unui astfel de acord prin angajamentele de deschidere față de multinaționale care vor fi luate și pentru noi și pentru țările partenere. Și uh, cred că aici o să apară la nivelul tuturor probleme de ordin politic. Cristina Muscardini acum din partea PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați prezentat un proiect foarte ambițios, foarte important, cu mai multe aspecte care ne fac să ne gândim că ar putea să ducă la o dezvoltare importantă. Însă, este un subiect extrem de sensibil. Sunt de acord cu colegii care au subliniat faptul că sectorul agricol și o spune chiar sectorul agroalimentar extinzând, trebuie să fie abordat separat în cazul acestor discuții, fiindcă vorbim despre un sector în care există mari diferențe. Mă refer la diferențe între UE și SUA de la OMG până la uh, creșterea vitelor de carne, de lapte și așa mai departe. După părerea mea, într-un mod excepțional, Statele Unite uh, interzic uh, utilizarea cărnii de porc în anumite condiții. Și cred că siguranța alimentară pentru noi este una esențială. De aceea, sectorul agricol, sectorul agroalimentar trebuie tratat separat, mai ales în situația în care Uniunea Europeană uh, abordează reforma politicii agricole comune. Există o serie de condiții, de probleme aici și de aceea cred că trebuie să fim foarte atenți când abordăm aceste subiecte și să nu îl punem uh, într-o schemă lărgită, ambițioasă și importantă. Trebuie totuși să luăm în considerare anumite aspecte care au fost deja menționate Trebuie să ne gândim la, o posib- la un posibil triunghi, produse care vin din state cu care Statele Unite au acorduri încheiate, care ar putea să ajungă uh, libere de taxe vamale și în Uniunea Europeană. E un risc acesta. Mai există și un alt aspect. Dacă se încheie acest acord, ca să vă dau un exemplu clasic, domnule comisar, asta ar însemna că legile din 1930 din Statele Unite care uh, impun denumirea de origine pentru o serie de uh, produse nu vor mai fi valabile pentru noi în Europa sau aceste produse se vor bucura de reciprocitate. Și Statele Unite, dacă ne trimit uh, produse, trebuie să uh, aplice denumirea de origine. Și asta este o problemă care trebuie să fie discutată, spun eu. După părerea mea, colegii au menționat o serie de aspecte punctuale relevante, așa că nu o să intru și eu în detalii, dar cred că, având în vedere importanța acestui proces, trebuie să uh, identificăm sectoarele pentru care deocamdată e mai bine să evităm să intrăm în detalii și să le intro- și să intrăm sigur pe o cale fără de ieșire. Și aceste aspecte trebuie să fie clarificate separat, sigur. Vorbim de reciprocitate, vorbim despre denumiri de origine, vorbim despre acest posibil triunghi cu țările cu acorduri secundare și cred că dacă le separăm, lucrurile vor putea evolua mult mai ușor. Mulțumesc, am închis lista intervenienților. Doamna Anders Dotter din partea verzilor acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul să-i pun o întrebare domnului comisar, una detaliată. Din 1989, reprezentantul comercial a creat un raport în care se evaluează cadrul uh, privind DPI pentru statele terțe identificate de acest uh, raport, care pot fi uh, uh, supuse unor repercursiuni din partea Statelor Unite până când nu, aceștia nu sunt mulțumiți de protecția garantată. Uneori, statele membre introduc state individuale din Uniunea Europeană pe acest uh, raport 301. Împreună cu colegii am trimis o întrebare care așteptam să primească un răspuns din partea DigiTrade și uh, răspunsul este absolut ilogic pe care l-am primit. Se spune Comisia a încercat de deja să rezolve problema acestei liste în 1999. Uh, grupul OMC la momentul respectiv uh, a spus niște banalități, raportul 301 este în regulă atâta vreme cât să Uh, sancțiunile efective sunt uh, aplicate sau sunt discutate la nivelul organismului de soluționare a litigiilor de la OMC. Însă, totuși, acest raport este un instrument foarte important pentru a exercita presiune din partea SUA asupra statelor membre. Și vorbim aici despre o uh, fragmentare a sistemului pieței interne, care, aș zice eu, deja e suficient de fragmentat, fără să mai aibă nevoie și de asta. În 1999, Comisia a folosit argumentul că nu avem o aplicare armonizată uh, la nivelul Uniunii Europene. Acum se pare că directoratul dumneavoastră consideră că în 2000, din 2004 există o aplicare armonizare, deci problema aceasta s-a rezolvat și totuși există patru țări din UE pe acel raport al uh, SUA acest raport 301. Toate aceste stări au, state au implementat totuși directiva privind uh, protecția drepturilor de protecție intelectuală. Spania, care a aplicat această directivă privind DPI înainte de 2011, s-a regăsit în 2011 în listă și a trebuit să ia măsuri chiar mai mari decât ceea ce se spunea în directivă pentru a fi înlăturată de pe listă. Și cred că e timpul să avem o strategie pentru a aborda acest raport 301 ONU în relațiile cu SUA, fiindcă altfel vom ajunge nu doar să avem uh, excepții și limite fragmentare și um, care au un impact negativ asupra Europei, dar care au un impact negativ și asupra regimului de aplicare uniformă și, după părerea mea, asta ar fi un început destul de rău pentru această eră a informațiilor digitale. Aș vrea să știu, deci, dacă intenționați să discutați cu Statele Unite pe durata dialogului despre acest subiect. Mulțumesc. Sunt ultimul intervenient. Sunt ultimul intervenient uh, cu întrebare. Am două astfel de întrebări uh, referitoare la subiectele abordate. În primul rând, relațiile comerciale UE-SUA. Sunt semnatarul unei scrisori care a fost trimisă Comisiei și Consiliului, în care am încurajat Comisia să analizeze posibilitatea unui acord comercial ambițios cu SUA. Însă, în scrisoarea respectivă, subliniam importanța respectării intereselor specifice și a sensibilităților care există la nivelul UE. S-a menționat aici deja despre ce este vorba, indicații geografice, siguranța alimentară, standarde de siguranță, standarde de mediu pentru camioane și așa mai departe ce face, de ce Comisia consideră că Statele Unite, care întotdeauna s-au opus din principiu acestor chestiuni, ar putea să facă concesiuni pe aceste subiecte. Care credeți că este prețul cu care vom câștiga aceste concesiuni din partea Statelor Unite pe niște subiecte așa de sensibile, sensibile și pentru noi și pentru ei, sigur? Am avea nevoie de un răspuns cât mai repede posibil, totuși, la această întrebare. Asta în primul rând. În al doilea rând, acordurile multilaterale privind serviciile. Ne-ați spus că în prezent Comisia participă la aceste negocieri investigative sub conducerea Consiliului pentru negocierile privind uh, investițiile străine directe. În ce măsură credeți că aveți nevoie sau veți primi un mandat de la Consiliu pentru a continua acele negocieri? Când totul va fi negociat sau într-o fază anterioară? Astfel încât Consiliul să reevalueze mandatul și să aibă și Parlamentul un cuvânt de spus pe acel mandat. Cam acestea sunt întrebările, domnule comisar, dacă vreți să răspundeți. N-am nicio problemă dacă vreți să-mi impuneți limite, sigur. Întrebarea domnului Gaspari cu privire la tensiunile dintre acorduri pluri și multilaterale și această întrebare s-a regăsit în mai multe intervenții. Nu avem probleme la negocierea acordului privind serviciile la nivel multilateral. Asta a fost una dintre solicitările noastre. Hong Kong și deja de la Geneva și Hong Kong spusesem că trebuie să facem progrese și negocierile multilaterale referitoare la servicii și să nu ne limităm doar la sectorul agricol. Din păcate există un singur răspuns pe care vi-l pot da. Avem nevoie de un partener dispus să intre într-un dialog, pentru că dacă nu, discuția va fi una dificilă. În legătură cu serviciile, aceste 20 de state sunt pregătite să negocieze, celelalte nu. Dacă este bine sau rău, nu știu, dar aceasta este, este un fapt ce am spus noi a fost foarte clar că ne dorim aceste, ca aceste negocieri să aibă loc în cadrul regulilor GATS și pot fi multilateralizate ulterior, pentru că arhitectura este diferită. Arhitectura abordării Statelor Unite vis-a-vis -vis de servicii este diferită de structura GATS ceea ce înseamnă că chiar și într-o fază ulterioară, rezultatul nu ar, put- nu ar putea fi integrat într-un uh, for multilateral. Cred că aceasta este linia uh, roșie pentru noi, să respectăm arhitectura, structura GATS. Și argumentul Statelor Unite și altor uh, parteneri ar putea să fie că, că acest lucru nu afectează în mod necesar, din punct de vedere material, cele acoperite de aspectele acoperite de acest acord. Însă, nu, este, nu se pune problema dacă lucrăm într-un uh, format care a fost hotărât în mod multilateral, despre cum folosești listele negative sau pozitive, pentru că până la urmă, într-adevăr, poate uh, ajungi la același rezultat urmând ambele proceduri, dar în GATS uh, se prevede această abordare multilaterală și cred că aceasta este cea pe care ar trebui să urmăm. Domnule Lange, îmi place imaginea noastră um, Uh, a camioanelor. Din punct de vedere al designului, cred că sunt mult mai frumoase decât camioanele europene. Ele fac parte din uh, ceea ce mi-a plăcut mie întotdeauna la, la cultura americană. Um, dar oricum, pentru a vă răspunde la întrebare, Statele Unite vor putea introduce pe piață camioanele lor dacă vor respecta standardele europene. Deci răspunsul este unul simplu. Dacă camioanele respective vor respecta standardele, rămâne de văzut. Doamna Scarca a părăsit sala, văd, din punctul de vedere al standardizării. Avem o abordare dublă. Pe de o parte, vom cere sectoarelor industriale să ne facă propuneri concrete despre ce consideră ele că trebuie făcut în sectoarele lor. Acest lucru face parte din consultarea pe care o inițiem Cred că aceasta este abordarea care pe termen uh, scurt va fi cea mai benefică. Însă, cred că trebuie să găsim și o abordare structurală pentru, vi- pentru viitor. Acest, ne gândim la o asemenea abordare și am văzut că în anumite cazuri a avut uh, succes, însă avem nevoie de un timp îndelungat și de eforturi susținute. Pe termen mediu, va trebui să inventăm o structură uh, comună, astfel încât să avem o standardizare pentru ambele blocuri, deci o structură comună. Cum exact va funcționa această structură nu vă pot spune în detaliu, cel puțin în acest moment, pentru că trebuie să ne gândim mai mult. Oricum, avem nevoie de un uh, instrument comun de care nu dispunem în acest moment. Um, ar trebui să ne întrebăm care ar fi și mecanismul de soluționare al uh, litigiilor. Ați putea să vă întrebați dacă, din punctul de vedere al reglementării, dacă ar trebui să există un organism judiciar cărora să se poată adresa persoane fizice sau societăți afectate, comerciale afectate de reglementările respective oricum, instrumentul, fiind unul uh, inovator, uh, va presupune o perioadă de timp mai lungă pentru a fi pus în uh, aplicare. Însă ideea susținută de unii, conform căreia ar trebui să ne acceptăm în mod reciproc standardele și reglementările, așa cum așa cum se întâmplă uh, pe piața internă, eu nu cred că este o idee care poate funcționa între Statele Unite și Europa. Cred că este o idee care nu este ancorată în uh, realitate, deci nu cred că este o idee care poate, fi, care poate deveni realitate. Impactul acum asupra țărilor terțe. Există, desigur, argumente politice în spatele acestui, acestor eforturi. Vedem foarte clar că lumea se schimbă foarte repede și dacă într-adevăr ne dorim să ne păstrăm poziția, atunci va trebui să o consolidăm. Este foarte clar. Însă, în același timp, trebuie să ținem seama de caracteristicile ambelor uh, blocuri. Domnule Jadot, cred că suntem de acord că trebuie să fie un acord cuprinzător. Așa numitul single undertaking, așa cum uh, e jargonul uh, folosit. Probabil că în discuțiile pe care le vom avea vor mai exista nuanțe în ceea ce privește definiția acestei abordări, însă ideea ca atare este acceptată Cred de altfel că este și singurul fel prin care putem ajunge la un rezultat. Dacă acum uh, facem un acord pe tarife și lăsăm deoparte tot restul, așa cum a zis-o și domnul Dezir, cred că nu avem uh, prea multe tarife, tarife de gestionat, e cam limitat Nivelul de tranzacții însă se traduce în, într-o sumă destul de considerabilă, dar aceasta este o altă variantă de a subvenționa industriile noastre de ambele părți ale Atlanticului și, de fapt, la aceasta și rămâne, pentru că este un beneficiu de ambele părți. Trebuie, deci, să facă parte acest lucru dintr-un acord mult mai mare, mult mai complex și nu să fie un scop în sine. Sunt de acord cu domnul Jadot. Barierele non-tarifare nu sunt bariere tehnice, ele reflectă de obicei o realitate politică. în uh, legătură cu mai multe tarife și din uh, Europa și din uh, Statele Unite. Pro prezentarea barierelor este o chestiune tehnică, dar motivația lor este politică. Cam acestea au fost exemplele pe care vreau să le dau. Nu este ușor să găsim o soluție la această problemă, din contră. Oare această problemă are un impact și asupra acordurilor multilaterale? Eu personal sunt mai degrabă pentru un acord multilateral. Încercarea de încheiere a unor acorduri bilaterale este într-adevăr un acord considerabil este un, și este un efort în același timp foarte mare, dar probabil că este singura soluție, pentru că nu există un acord de bază pentru a face progrese pe planul multilateral, ceea ce este de regretat. Pe bună dreptate, dar din păcate nu avem momentan o soluție la această problemă. Chiar îmi permit să spun că e o eroare, dar eroarea nu vine din partea noastră. Și deci, între timp, cred că trebuie să încercăm să deschidem accesul la mai multe piețe pentru producătorii noștri și pentru serviciile noastre. Domnule Sturdy. Agriculture. Dumneavoastră doriți să nu discutăm despre sectorul agricol. Știu că aveți relații foarte bune cu Statele Unite și aș propune să, ca dumneavoastră să fiți ambasador în Statele Unite și să-i convingeți pe americani de acest punct de vedere. Și aștept cu nerăbdare rezultatele pozitive ale unei asemenea propuneri efectele alegerilor din Statele Unite, e bine, nu voi lua poziție vis-a-vis -vis de alege- procesul electoral din Statele Unite ale, Ameri- Ameri- ale Americii. Nu cred că acesta este rolul meu. Nu cred că aș aduce o plus valoare dacă aș face acest lucru. din punctul de vedere al TPT, acesta face parte, este un proces uh, politic. Dar așa se întâmplă întotdeauna cu un acord de liber schimb. De fapt, are un înțeles politic chiar mai uh, larg acest parteneriat uh, transpacific și Într-adevăr, sunt implicați actorii majori pe, din economia mondială și actorii majori din punct de vedere geopolitic. Și noi avem un uh, dialog cu Asia, avem negocieri cu un număr de state din uh, organizația ASEAN, cu India, suntem în uh, fazele inițiale de negocieri cu China, deci nu putem spune că nu avem o politică orientată înspre Asia. Însă, aceasta este mai puțin legată de o analiză politică pură a, a relațiilor. Cred că, deși întotdeauna există un context politic pentru a organiza negocieri, o, niște negocieri nu se pot baza doar pe o analiză politică. Oricum, va trebui să luăm o decizie din acest punct de vedere. Domnul Scholz? cred că există o diferență de opinii care se referă la faptul că crezi sau nu crezi în uh, liber schimb. Nu cred că îl voi convinge pe domnul Scholz de poziția mea, mai ales că nu mai este prezent în sală, însă situația nu va fi mai ușoară nici mâine, nici uh, anul următor. Cred că există o diferență fundamentală de uh, uh, opinii o diferență principială. Um, ideea că dacă se, se evită dublarea, se ajunge la pierderea unor locuri de muncă, este o idee contrară cu convicțiile mele personale referitoare la rolul uh, economiei. Însă cred că nu are rost să mai continuăm această uh, discuție. Domnul Zalba, o relație între Uniunea Europeană și uh, stat, și uh, Americi. Există acea, acea frază. Uh, vous avez référence, vous avez fait référence. Domnule Dezir, v-ați referit la acordul NAFTA. Aceasta nu are impact uh, asupra unui acord cu noi, pentru că în fiecare acord există reguli despre originea produselor. Și bineînțeles că vom face tot posibilul pentru ca aceste reguli de origine să nu aibă ca și consecință faptul ca produsele mexicane, de exemplu, să aibă acces liber prin intermediul piețelor americane pe piețele europene. Sigur că e un capitol foarte important și trebuie să vorbim despre regulile de origine foarte clar. Acesta este valabil și pentru acordul cu Canada. Vor exista reguli foarte clare. În legătură cu serviciile, Era vorba de acordurile pe tema serviciilor, nu? Aceasta m-ați între... Asta m-ați întrebat. În acordul GATS se pot elimina o parte din sectoare, ați spus, se pot garanta rezerve, toate acestea în sectorul audiovizual. Și apoi uh, ideea privatizării unor reguli de interes general în acordul GATS. Cred că avem toate aceste posibilități eh, pe baza a ceea ce ne-am pus de acord pentru ca să creăm o rezervă suficientă. Sunt de, deci destule posibilități. Am notat eh, și angajamentele de care ați vorbit, dar nu mai știu exact despre ce angajamente era vorba. Nu cred că pot să vă dau un răspuns imediat. Dacă vreți să vă rezervați posibilitatea de a reveni asupra unei poziții, trebuie să menționați acest lucru în acord. Aceasta ar fi răspunsul meu imediat, dar nu pot să intru mai în detaliu asupra acestei probleme. And then, uh, Madam Andersdotter, we have tried to find Doamna Andersdotter, am încercat să vă răspundem la întrebarea foarte detaliată pe care ați spus-o. Am luat notă de faptul că dumneavoastră vă doriți o punere în aplicare a prevederilor legate de drepturile de proprietate intelectuală în inter- în, pe internet suntem de acord că faptul că anumite state, faptul că state europene cum este Spania se regăsesc pe lista respectivă nu este uh, pozitiv, însă din păcate nu putem face foarte multe lucruri. Ei întotdeauna vor putea uh, redacta acest raport. Este un lucru pe care îl putem discuta cu partea noștri americani și în uh, analiza pe care am făcut-o noi, uh, apare statele, apar Statele Unite ale, uh, Unite ale Americii. Deci mai mult de atât, nu le putem interzice partenerilor noștri să producă asemenea rapoarte. Și acum, în legătură cu întrebarea pusă de președintele Comisiei, domnul Moreira, după cum am spus în introducerea mea, uh, noi lucrăm pe baza mandatului existent Drept urmare, considerăm că nu avem nevoie de un alt mandat. Însă, desigur, dacă Parlamentul European consideră că trebuie să voteze o rezoluție sau un raport referitoare la mandatul nostru, poate să facă acest lucru. Și vom ține seama de observațiile dumneavoastră Însă noi am plecat de la premisa care nu a fost contestată până acum de Consiliu, conform căruia putem uh, iniția negocierile pe baza mandatului existent. Știu că, că Parlamentul European consideră că înainte de hotărârea unui mandat, uh, Parlamentul ar trebui să-și exprime poziția și este dreptul Parlamentului să facă acest lucru. Însă, Situația este puțin diferită când uh, discutăm despre un mandat deja existent, însă ideea de a vota o rezoluție, de a discuta un raport, um, ține de competențele Parlamentului European. Eu salut, nu am nicio problemă din acest punct de vedere. Foarte bine, domnule comisar, uh, vă asigur că ne vom gândi la acest lucru. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această dezbatere și vom reveni asupra acestei, uh, acestei dezbateri când vom discuta eventual acest raport. Îi spun rămas bun domnului comisar. And, uh... We are under time pressure, so let's move to items. Suntem uh, presionați din, din punctul de vedere, presați din punctul de vedere al uh, timpului și haideți să trecem la punctele 16 și 17, dezbatere în uh, comun a trei proiecte de aviz. Despre așa numitul uh, pachet al achizițiilor uh, publice, inițiativa legislativă de a înlocui prevederi, uh, prevederi existente. Comisia INCO este competentă pe fond, însă, datorită faptului că există o dimensiune externă a achizițiilor uh, publice, ni s-a cerut și nouă să ne exprimăm avizul. Raportor pentru toate proiectele de aviz este Gianluca Susta din partea Socialiștilor și Democraților și dau cuvântul Gianluca. Mulțumesc, Vidal. Văd că timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt, așa că o să încerc să fac o prezentare cât mai concisă posibil. Întâi de toate, o să încep cu aspectele care țin de organizare, de timp și așa mai departe. Vreau să vă reamintesc că directiva pentru achiziții publice are ca termen pentru depunerea amendamentelor 18 iulie. Aș cere o amânare a discuției pe avizul privind concesiunile pentru luna septembrie. 3 7, 18, votul în IMCO va avea loc în decembrie anul acesta. Și asta ne va permite să avem mai mult timp pentru amendamente, pentru directiva privind concesiunile, fiindcă am uh, observat că raportul pe fond din IMCO a fost uh, modificată foarte semnificativ prin amendamentele depuse și cred că ar fi o idee bună ca avizul nostru pe directiva privind uh, concesiunile să fie uh, amânată puțin pentru vot. Dar oricum o să fim la timp, chiar dacă avem discuția pe amendamente în septembrie. Pun acum pe fond. Nu vreau să reiau toate cele care au fost spuse într-o primă prezentare privind importanța acestui subiect. Piața europeană este o piață extrem de deschisă, e o piață deschisă cam în proporție de 85%, lucru valabil pentru accesul statelor terțe pe piața europeană și existăm într-o lume în care politica nu este una de deschidere uh, a piețelor pentru achizițiile publice. Accesul companiilor europene la piața acestor achiziții în Statele Unite este de 12% în SUA, în 23% în Japonia, 32% în Canada și 50% în Corea de Sud. Chiar dacă sperăm că cu acest acord de liber schimb această uh, proporție va crește. Toate aceste țări și regiuni au un acces de 85% la noi. Ne deplasăm în interiorul unui acord internațional reglementat la nivelul OMC, care este în vigoare din 1981. Uniunea Europeană este partenera acestui acord cu toate cele 27 de state membre și acesta este singurul cadru pentru reglementarea piețelor internaționale ale achizițiilor publice la nivel mondial și reprezintă aproximativ 3% din PIB-ul mondial. Însă nu este obligatoriu pentru toți, doar pentru părțile contractante, 15 din 42 de state membre ale OMC. 27 dintre acestea sunt statele membre UE. Există 22 de state care au calitate de observator și părțile contractante sunt uh, țări industrializate. Nu se regăsesc acolo țări în curs de dezvoltare sau economii emergente. Negocierile pentru intrarea în aderarea Chinei sunt în curs de derulare, la fel pentru Ucraina și Iordania există multe diferențe între angajamentele părților, uh, rezervele puse de mari parteneri comerciali sunt destul de importante. Acum, în ceea ce privește aspectele specifice ale amendamentelor pe care le-am propus eu pentru directiva privind achizițiile publice și directiva privind serviciile de interes public. Există o serie de amendamente care uh, doresc să completeze și să clarifice contextul internațional în care se desfășoară aceste două directive. În noile propuneri ale Comisiei privind angajamentele internaționale ale Uniunii Europene uh, sunt, avem aproximativ șapte. Am solicitat intensificarea reciprocității în ceea ce privește domeniul achizițiilor publice. Uniunea Europeană are o deschidere foarte mare și în acest sens încă o dată spunem că este nevoie de reciprocitate și am introdus, am reluat din propunerea de regulament Barnier de Gut Uh, am adaptat-o la tipul directivei despre care vorbim, fiindcă nu avem de face cu un regulament, ci cu o directivă, deci am dat un caracter mai general, uh, dar am reluat capacitatea de excludere de oferte cu prevalențe de bunuri și servicii care nu sunt acoperite de acorduri internaționale. Vreau să vă spun că, tocmai pentru că am avut acest regulament Barnier de Gucht în directiva privind serviciile publice, eh, nici în directiva privind concesiunile și achizițiile publice, deci în aceste regăsim ceea ce se prevedea în directiva privind utilitățile și anume posibilitatea de a exclude oferte anormale, să le spunem, care veneau din partea statelor terțe. Dacă directivele ar trece așa cum au fost propuse de comisie și regulamentul Barnier de Gucht nu ar trece în următoarele discuții, am fi absolut descoperiți. Și de aceea am introdus un amendament care reia conceptul acesta reciprocității și uh, încearcă să readucă ceea ce se regăsea în vechea directivă privind utilitățile. Am introdus criterii mai stricte pentru ofertele anormal de mici, posibilitatea de excludere automată a ofertelor pentru care prețul de cost este cu 50% mai scăzut decât restul ofertelor și cerința de informații atunci când prețul este sub 30% față de restul ofertelor. Sunt criterii mai rigide în ceea ce privește obligația de a solicita informații de fiecare dată dată când există bănuiala că avem de-a face cu oferte anormal de scăzute sau de mici. Printre uh, normele internaționale uh, avem Convenția 94 a Organizației Internaționale a Muncii privind clauzele de muncă și aceasta este menționată ca fiind norme care trebuie să fie respectate de operatori economici. De asemenea, am elaborat împreună cu colegii din Comisia IMCO, care deja lucrează pe aspectele care țin de ocuparea forței de muncă în ceea ce privește clauzele sociale, clauzele de mediu. Comisia INTA care trebuie să fie mai atentă la chestiunile care țin de aspectele în relațiile cu statele membre, trebuie să ia în considerare și aceste principii, am considerat noi. Am introdus uh, chestiunea procedurilor in-house și am crescut de la 90 la 100% la sugestia mea și am introdus și obiectivul de a alinia actele delegate pentru noile directive. De exemplu, alinierea pragurilor la noile proceduri instituționale prevăzute pentru relațiile comerciale în concordanță cu Omnibus 1 și 2. Având în vedere discuțiile care au avut loc cu celelalte comisii, cred că vom prezenta și alte amendamente privind directiva referitoare la întârzierile la plată. De asemenea, criteriile de alocare a contractelor cu respectarea unor condiții de muncă uh, demne, prin respectarea condițiilor de sănătate la locul de muncă, vom introduce menționarea respectării legislației UE în ceea ce privește dreptul muncii, prevederile sociale și de mediu, și vom vedea dacă va fi nevoie să prezentăm și un amendament privind uh, acel criteriu al uh, cost, excluderea criteriului costului cel mai scăzut. La asta lucrează colegul Tarabela deocamdată. Am să mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă există solicitări de clarificare. Mulțumesc. Luca, opening the floor to the shadow. Mulțumesc. Acum uh, dăm uh, cuvântul raportorilor din umbră și primul este Pavel Zalewski de la EPP. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele doamnei Hanzi, care este raportoare din umbră, dar voi vorbi în poloneză. Sorry. Pani Hanzik, pragnie podziękować panu słusznie za propozycję. Doamna Hanzik dorește să-i mulțumească domnului Susta pentru acest raport. Cu privire la amendamentele pentru acest raport, eu cred că ele merg în direcția care trebuie. Nu vom avea probleme prea mari să găsim compromisuri la această temă. Poate aș vrea să vă permiteți câteva întrebări. În primul rând, condițiile pentru colaborarea dintre sectorul privat și cel public. Comisia a spus că trebuie să fie luate în vedere și parteneriatele public-private. De asemenea, trebuie îmbunătățită siguranța juridică. Doamna Hanslick spunea că și-ar dori să se formuleze lucrurile mai aproape de uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție ar mai putea fi modificate anumite lucruri în, cor- în concordanță cu aceste sentințe. Trebuie să încercăm să găsim uh, un procent pentru a putea, un procent care însă să poată fi fix astfel încât să poată să existe o anumită flexibilitate. Următorul principiu apoi Știm că piața publică este foarte deschisă. Știm că trebuie să analizăm și felul în care IMM-urile au acces pe piață, trebuie să încercăm să vedem care este accesul lor și al întreprinderilor internaționale pentru ca să combatem discriminarea. Problema ar trebui să fie într-adevăr mai bine analizată și aș cere să se, să se procedeze cu mai multă grijă. Raportorul propune un, o excepție la articolul 13. E vorba de serviciile din interes uh, general și doamna Hansig nu știe exact dacă nu se merge poate prea departe am uh, avut deja prevederi în legătură cu aceste servicii și cred că acest punct nici nu este în competența uh, comisiei noastre. Doamna Hanslick ar dori și să înainteze câteva amendamente în legătură cu ofertele cele mai scăzute. Comisia este bine că prevede un regulament pentru această situație și to- totuși vreau să știu dacă toată lumea crede că prevederile actuale nu sunt destul de puternice și că trebuie precizate. De aceea, doamna Hanslick va înainta un amendament și pe acest, această temă. Vor mai exista și alte amendamente pentru um, ofertele anormal de scăzute și în legătură cu uh, plafoanele. Trebuie să existe minim 5 oferte, trebuie să existe un minim uh, plafon și doamna Hanslick va înainta un amendament pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Ianic Jadu are cuvântul. Mulțumesc! Raportorul uh, propune să se amâne discuția pe tema contractelor de concesiune. De ce nu? Ceea ce este sigur este că ne bazăm pe ultimul raport al Parlamentului European adoptat în octombrie pe această temă și care spune foarte clar că nu este nevoie să avem o nouă discuție pe această temă, pentru că nu s-a demonstrat că Uh, există discriminări și disfuncții pe piața internă și că nu se vede scopul revizuirii unei directive atâta timp cât uh, nu s-au uh, identificat aceste distorsiuni care să ne oblige la această revizuire. Deci, aceasta a fost poziția Parlamentului din octombrie noi uh, am dorit să ne referim la această poziție pentru a ști dacă este nevoie sau nu să revizuim directiva. În ceea ce privește celelalte elemente, s-a exprimat dorința de a ajunge la mai multă reciprocitate. Este un obiectiv politic destul de legitim, dar pentru noi acesta nu poate fi uh, inima amendamentului pe, amendamentelor pe care vrem să le propunem. Există o dezbatere despre relația transatlantică. Puterea Statelor Unite în relațiile lor comerciale este că politica lor comercială este bazată pe o politică industrială și pe o politică agricolă foarte puternică. Acesta este evident. Avem în Europa o politică agricolă și deși poate nu ne place, Robert, sunt sigur că nu este mulțumit, aceasta a determinat poziția europeană în negocierile internaționale. Problema pe care o avem este că nu avem o politică industrială și problema cu care ne confruntăm de fiecare dată când discutăm despre comerț este ce apărăm de fapt. Nu reușim să realizăm ce vrem să apărăm. Cred că politica noastră, politica piețelor publice, care este o parte importantă a economiilor noastre, poate nu atât de mult ca în uh, Corea de Sud, dar este totuși 19, poate 20% din economiile noastre. Deci aceasta trebuie mai întâi să fie definită. Ce este o piață publică? Trebuie să definim mai întâi ce vrem, de fapt, pentru economia noastră, înainte să știm care este interpretarea comercială corectă a unei piețe publice. Noi, verzii, considerăm că problema priorității pentru IMM-uri nu este numai uh, prevăzută pentru ca ele să intre pe piețele internaționale, ci și pentru capacitatea lor de a accesa piețele publice europene. Același lucru valabil și pentru aspectele de eh, mediu sau sociale. Dacă se gândește altfel decât Comisia, atunci eh, trebuie să fim martorii unui conflict, de exemplu cu Canada, cu privire la Ontario, deși în Italia există o politică regenerabilă care se bazează încă pe conținutul local. Aici avem un litigiu eu, de la partea verzilor, consider că există foarte puține politici industriale astăzi, foarte puține care nu costă mult și deci piețele publice trebuie să fie un instrument de politică industrială în legătură cu IMM-urile și că conținutul local trebuie să fie unul din elementele care să permită o reindustrializare sau păstrarea unei industrii în Europa și deci să fie unul din elementele de bază ale activității noastre. Mulțumesc acum doamna McClarkin din partea ECR. Mulțumesc, bună seara, dragi colegi. Și eu aș vrea să mulțumesc raportorilor, raportorului pentru această muncă foarte grea, cu siguranță, la un aviz esențial. Este vital să folosim această ocazie pentru a putea dezvolta un cadru pentru achizițiile publice care să reflecte nevoile de astăzi și să dezvoltăm un cadru care să țină cont și de contextul crizei economice cu care ne confruntăm acum. În acest sens, aș vrea să prezint raportorului câteva chestiuni, mai ales în ceea ce privește contractele de concesiune. Raportorul a propus o diferențiere între serviciile și uh, contractele de concesiune, 5 milioane pentru concesiuni. Aș vrea să mi se dea câteva clarificări, dacă se poate, din partea raportorului pe această temă. Sunt foarte îngrijorată și că aceasta ar putea efectul, avea efectul invers, adică să devină achizițiile publice mai scumpe. Aș vrea să știu dacă aveți date foarte clare pe această temă și dacă știți care ar fi impactul acestor modificări. Poate și Comisia poate să ne spună cam ce cred ei că ar, care ar fi rezultatul acestor modificări. Amendamentele 4, 5 și 23 în reglementarea pentru contractele publice, aceste amendamente se referă la instrumentul de reciprocitate al Comisiei, care au făcut parte din programul de lucru și cred că ar trebui să fim mai grijulii cu privire la, la citarea directă din textul regulamentului, pentru că acesta s-ar putea schimba. Deci poate ar trebui doar să ne referim la regulament și nu să cităm uh, direct din acest uh, document. E o chestiune foarte importantă, într-adevăr, și cred că mai avem multe de făcut aici la comisia noastră și sper, de asemenea, că să mi se considere și mie părerile. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniel Caspani, din partea PP. Stimați colegi, aș fi foarte recunoscător dacă raportorul ne-ar putea da câteva explicații despre unele amendamente și mai precis să se gândească la unele dintre amendamentele sale. Eu pot în principiu să susțin tot ce a scris, nici nu cred că sunt divergențe prea mari, dar sunt două probleme. Întâi, chestiunea de principiu, care este competența noastră comisia aceasta și a doua problemă care mi se pare foarte importantă, care are legătură cu dimensiunea externă a achizițiilor publice, în care sunt multe amendamente. Acesta este exact domeniul în care comisia noastră este competentă pe fond. O spun foarte deschis, mi-e foarte greu atunci când în aceste trei rapoarte discutăm despre tema dimensiunii externe a serviciilor publice și achizițiilor publice în general, să încercăm să ne punem de acord pe o soluție um, simplă, mai ales în legătură cu uh, raportul meu, dar atunci nu vom mai avea deloc uh, posibilitatea de a gestiona acest dosar, ci IMCO va fi cea care va gestiona și ar fi păcat, cred eu, dacă IMCO hotărăște după aceea ceva pe tema dimensiunii externe a achizițiilor publice, care nu mai are legătură cu impresiile pe care le-am uh, prelucrat noi aici și deciziile pe care le-am luat noi în această comisie. De aceea, rugămintea mea ar fi dacă raportorul nu ar putea să reflecteze asupra acestei probleme și dacă n-am putea să ne gândim la dimensiunea externă și la ofertanții uh, din afară și excluderea lor dacă n-am putea eventual să punem în paranteză acest domeniu și să facem un acord uh, amical și să încercăm deci să găsim o soluție astfel. Repet, nu vreau să evit discuțiile, cred că discuțiile sunt importante, va trebui să ne punem de acord uh, aici în uh, comisie asupra unor puncte, dar cred că <clears throat> dacă hotărâm ceva când nu avem competența, este destul de periculos și că mai bine ar trebui să facem acest lucru în cadrul unui raport. Sunt foarte recunoscător dacă ne putem uh, pune de acord așadar pe acest punct. Good point. Bernd Lange, Sandy. Bernd Lange, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță achizițiile publice sunt un punct strategic pentru orice politică industrială Asta s-a văzut și în poziția Parlamentului European cu privire la politica industrială. Cred de aceea că este foarte util să formulăm acest lucru și în document. Asta înseamnă, pe de-o parte, ca acordarea de contracte publice să fie făcută după nevoile de politică industrială. Pe de o parte, deci avem standardele de mediu, deci faptul că, de exemplu, camioanele sau autobuzele pe care le achiziționăm să aibă cele mai bune standarde de mediu și chestiunea legată de inovare, care ar trebui de asemenea subliniată, ca, de exemplu, calculatoarele care sunt uh, achiziționate să fie foarte eficiente din punct de vedere energetic, chiar dacă, de exemplu, producătorul nu este încă prezent peste tot pe piață. Am fost în anumite țări care au și, de exemplu, o cotă de inovare pentru achizițiile publice și au stabilit această cotă oficial. Așadar, eu sunt de părere să formulăm foarte clar că achizițiile trebuie să aibă o componente de politică industrială și aceasta să fie un criteriu foarte clar. Și Daniel, uite, am ajuns deja la dimensiunea externă, indiferent de raportul pe care l-ai prezentat sau îl vei prezenta tu aici. Pentru că exact acestea sunt criteriile care trebuie să fie respectate în general la achiziționarea contractelor publice. Cred de aceea că este important și pentru o protecție mai bună a industriei europene să ținem cont de mai multe criterii pentru ofertanții externi. Mă refer aici, de exemplu, la problema standardelor sociale, standardelor de mediu, dar și chestiunea subvențiilor ilegale sau protecția drepturilor intelectuale, de proprietate intelectuală. Nu cred că este bine să semnăm contracte care încalcă, de exemplu, dreptul de proprietate intelectuală atunci când sunt semnate cu țările terțe. Deci, ar trebui să ținem cont de toate aceste criterii. Cred că putem să ținem cont de ele, indiferent de felul în care se organizează achiziționarea publică, așa cum a spus-o și Gianluca. Well, let's listen now to the commission. Haideți să Dăm cuvântul acum comisiei ca să încheie această dezbatere. Pe scurt, vă rog. Cine vorbește din partea comisiei? Zanetti, I come from Digimark. Paola Zanetti, sunt vin de la Digimarkt. Vreți să vă referiți la toate trei punctele? Da, dar foarte pe scurt. Just uh, stress one particular point. Vreau să subliniez un punct care a fost subliniat de asemenea în discuție până acum. E vorba de reciprocitate. Problema reciprocității. Știți că Comisia ține foarte mult la reciprocitate și dovada acestui lucru este că am înaintat o propunere pentru un regulament al achizițiilor uh, publice la nivel internațional. Noi considerăm că acesta este locul uh, potrivit în care ar trebui să aibă loc discuțiile pe această temă. Este adevărat și am auzit mai multe îngrijorări că GAT este discutabil având în vedere calendarul uh, și timpul care trece între cele două propuneri, dar trebuie subliniat că această propunere face parte dintr-un pachet unic și că coerența sa și logica sa este de sine stătătoare. Acesta nu este neapărat, nu este o soluție bună să duplicăm uh, prevederi sau să exportăm uh, prevederi de la un instrument la celălalt. Există alte soluții prin care am putea să ocupăm, să astupăm această gaură între uh, cele două instrumente și să contribuim deci la coerența pachetului. Acesta este și avantajul de a nu trimite mesaje care ar putea fi uh, ar preta, putea preta la confuzie partenerilor noștri, trebuie să facem uh, lucruri, să luăm măsuri care să evite faptul ca să rămână o lacună sau un dezechilibru. Ar trebui deci să ne concentrăm pe păstrarea unui status quo pe care îl avem deja în directiva cu privire la utilități și în prevederile regulamentului. Aceasta este cea mai importantă idee pe care vrem să o transmitem. Mai au, au mai fost uh, transmise și alte idei interesante în discuție și mi-ar place să putem purta o discuție mai extinsă și pe celelalte puncte, dar nu este momentul acum. Comisia este la dispoziția dumneavoastră pentru ca să vă răspundă la întrebările pe care le-ați putea avea și pentru ca să răspundă la anumite puncte specifice. Da, aș vrea și eu să vorbesc despre problema pragurilor Fiind dat că avem uh, două praguri diferite pentru servicii și bunuri, cred că aceasta ar putea fi, duce la contracte foarte complexe care să implice atât lucrările cât și um, serviciile. Am uh, luat notă de această diferență și vom discuta la Parlament și la Consiliu acest punct și vor urma și câteva schimbări uh, la această problemă. Going back to our rapporteur. Ne întoarcem acum la raportorul nostru care ar putea să răspundă la ceea ce s-a spus până acum, mai ales la provocările ridicate de domnul Caspari. <coughs> Mulțumesc. Domnule președinte, în prezentarea introductivă, evident că eu nu am parcurs întreaga logică pe care am prezentat-o în discuția generală, fiindcă nu avem timp. Însă, ca să fiu foarte direct, ca răspuns la Casperi, există două alternative dacă el are dreptate, dar uh, nu sunt deloc ofensat. Răspunsul la Caspari ar fi să renunțăm să mai emitem, să mai elaborăm un aviz. Și nu cred că ar fi corect. Dacă Comisia INTA însă hotărăște să renunțe la aviz, eu sunt de acord. De ce spun asta? Pentru că principalele argumente în aviz, principalele amendamente aduse la aviz, au legătură direct sau indirect cu aspectele internaționale. Dacă e să ne gândim invers, prin ce aspecte o companie dintr-un stat terț care vrea să folosească și elemente de uh, competiție ilegală le poate folosi pentru a intra pe piața achizițiilor publice? O oferte anormal de mici, nerespectarea standardelor de calitate, de siguranța muncii, standardelor de mediu, sociale și eu cred că atunci când prezentăm un aviz în care se vorbește și despre oferte anormal de mici sau despre criteriul reciprocității sau despre pragurile care permit privilegierea anumitor investiții locale, vorbim despre aspecte externe, nu doar despre aspecte interne. În ceea ce privește chestiunea specifică a propunerii de regulament Barnier de Gucht, unde domnul Caspari este raportor. Evident, asta este o altă ocazie. Este o altă ocazie unde noi trebuie să fim foarte atenți. Dar ne regăsim aici în fața unui scenariu de tip legislativ și mă adresez domnului Caspari, fiindcă apoi trebuie să discutăm și despre regulamentul Barnier de Gucht. Aceste două directivă, mă refer la utilități și la achiziții publice și poate și cea privind concesiunile, dar asta rămâne de văzut. Uh, așa cum ne-a spus domnul Jado, trebuie să ne mai gândim la asta și eu sunt de acord. Deci aceste două vor evolua și fără îndoială vor fi aprobate Regulamentul Barnier de Gucht nu știu însă dacă va fi sigur aprobat după care vom discuta, vom aprofunda, vom face modificări, vom avea discuții Consiliu și Comisia. Dar oricum eu am mari, mari îndoieli. N-am înțeles care va fi Comisia competentă pe fond și nu se înțelege, dincolo de semnătura comună, care vor fi um, abordările lui Barnier și lui de Gucht pe acest regulament. Uh, aceste directive însă eu zic că vor fi aprobate și dacă nu reluăm conceptul reciprocității în aceste două directive, vom avea directive privind achiziția achizițiile și utilitățile care nu vor oferi Uniunii Europene sistemului nostru de companii, în special IMM-urilor, în acele sectoare care sunt în special sensibile, eh, serviciile de utilitate publică, toate utilitățile de proximitate, deci nu vor oferi nicio acoperire față de concurența ilegală, neloială a statelor terțe. Deci vă invit să ne gândim la asta. Ori avem certitudinea că vom merge înainte cu niște dispoziții complete și nu mă refer doar la regulamentul Barnier de Guh, ci și la directive, sau nu vom avea niciun sistem de protecție. Eu sunt antiprotecționist, dar totuși trebuie să oferim oarecare protecție aici. Și acum două răspunsuri pe fond. Foarte scurt, sigur. În ceea ce privește serviciile, uh, Uh, diferențierea aceasta reprezintă ideea de a privilegia acele concesii care au în legătură cu sectorul sanitar, educație, care sunt sectoare în special sensibile. Asta în primul rând. În al doilea rând, Apoi, acea, acele chestiuni in-house 100%. Fie vorbim de in-house, fie nu. Dacă e in-house, trebuie să fie o, ă, să vină 100% de la autoritatea contractantă. Altfel dăm naștere la uh, confuzii. Și o a treia observație și ultima la intervenția domnului Jadot. Eu cred că dacă citim amendamentele pe care ni le vor prezenta colegii, vom reuși să uh, avem um, o poziție comună sau mai comună între noi toți. Însă vreau să-i amintesc domnului Jado că în textul propunerilor de directivă există o serie dintre chestiunile la care domnia sa ține, privind de proximitate și alte aspecte care țin de IMM-uri, praguri, posibilitatea de a introduce negocieri. Există în directive aceste aspecte și sunt amendamente care permit extinderea lor. În orice caz, este clar că eu voi fi foarte atent la propunerile de amendament și în discuțiile cu raportorii din umbră o să încercăm să ajungem la un echilibru respectând principiile generale pe care se bazează aceste propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, avem totuși un calendar și până se modifică oficial trebuie să-l respectăm. Termenul limită pentru amendamente pentru cele două directive privind achizițiile publice și uh, utilitățile este 18 iulie la orele 18. În ceea ce privește directiva pentru concesiuni, contractele de concesiune, am uh, fost de acord cu depunerea până în septembrie, deci nu avem încă o dată fixă pentru depunerea amendamentelor. Înainte să trecem la ultimul punct sau ultimele puncte de pe ordinea de zi, vreau să vă spun că în conformitate cu hotărârea coordonatorilor, termenul limită pentru amendamente pentru protocolul ACA între UE și Israel este 16 iulie la orele 18. 16 iulie la orele 18. Mai avem două puncte, de fapt, pe ordinea de zi, care vor fi abordate împreună, punctele 19 și 20. Ambele se referă la modificarea deciziilor care urmăresc introducerea în legislația europeană a regulamentului armonizat UNESE al ONU privind uh, standardele pentru vehicule cu motor. Vorbim despre un subiect foarte important care a fost deja discutat. Ne bazăm totuși din ce în ce mai mult pe standarde internaționale pentru vehicule cu motor, așa cum uh, se și vede în documentul acestui organism al Națiunilor Unite. Vorbim despre o pârghie foarte importantă pentru UE, care să ne permită să exercităm presiune asupra partenerilor noștri comerciali. Asta se și întâmplă în cazul Japoniei și sperăm că se va întâmpla și în cazul cu Statele Unite pentru a putea să-i determinăm să adopte aceleași standarde ca și noi din două motive fiindcă nu vor mai exista atunci standarde europene, vor fi standarde internaționale pe care le vom avea în comun. Deci e un subiect foarte important. Eu sunt raportor pentru ambele dosare și în calitate de raportor abordarea mea este una pozitivă față de aceste subiecte. Cred că trebuie să fim foarte ferm pe poziție aici. Deci nu vorbim despre ceva cu o importanță redusă. Sigur, este un prim uh, schimb de vederi, nu am stabilit un calendar clar, Propunerea mea este să revenim la un al doilea schimb de opinii în octombrie, deci e suficient timp până atunci, însă vă rog nu considerați că vorbim despre un subiect de importanță marginală. Subiectul este foarte important și în sine și pentru a ne consolida capacitatea de negociere cu parteneri puternici uh, pentru uh, industria vehiculelor cu motor și mă refer aici la Japonia și la Statele Unite. Vreți cineva să intervină? Bun, atunci ascultăm intervenția comisiei. Cine ne va vorbi din partea comisiei? Antonila Broș sau Margarita Roma? Da, domnule președinte, suntem aici. Vă mulțumesc foarte mult. Având în vedere timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, o să încercăm să avem o intervenție cât mai scurtă posibil. Apreciem faptul că ați organizat acest prim schimb de opinii pe cele două propuneri. Așa cum a spus domnule președinte, e vorba de niște subiecte foarte importante în negocierile desfășurate în sectorul um, autovehiculelor la nivel internațional. Aceste două propuneri sunt uh, aduse în discuție acum datorită modificărilor care au fost aduse tratatului de la adoptarea acestor propuneri, respectiv 97 și 2000, și trebuie să uh, actualizăm aceste două texte pentru a reflecta prevederile tratatului. și vorbim despre proceduri de adoptare pentru acordurile internaționale și poziția care trebuie adoptată din, în numele Uniunii în acordurile internaționale. În tratatul anterior, procedurile, sigur, erau simplificate și modificările trebuie să fie reflectate în cele două texte. Și, de asemenea, temeiul juridic trebuie să fie corectat în text. Articolul 4.4 va fi șters. Și textul va fi aliniat la conținutul tratatelor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Vom reveni în octombrie la acest subiect. Aici se încheie ordinea de zi pentru astăzi. Am hotărât că punctul 21 va fi discutat mâine. Nu mai putem continua să exploatăm disponibilitatea interpreților uh, care deja și-au despășit timpul de lucru. Le mulțumim, spune domnul președinte. Mâine nu vom avea întâlnire aici, în această sală, în aceeași clădire, dar în altă sală, la etajul 5. Ne vedem mâine. Mulțumesc!